Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Aș dori să deschidem acum ședința noastră și am câteva comunicări de făcut la început. Dacă vă uitați pe ordinea de zi, e mai greu. La social-democrat se întâmplă ceva acolo? Există câteva modificări pe care aș dori să vi le spun și aș dori să vă uitați în același timp cu mine pe foaie. Punctul 4 și punctul 11, ambele puncte au fost amânate pentru următoarea reuniune. Au existat câteva dificultăți uh, cu uh, raportul doamnei Harkin din punct de vedere tehnic, deci nici punctul 4 și nici punctul 11 nu va fi tratat în această reuniune la voturi. Deci nu-l vom vota la 11 și nu vom avea punctul 4. Apoi mai avem o modificare la ordinea de zi și anume punctele 20 și 21 de pe agenda vor fi tratate după punctul 12. La punctul 13 trebuie să tratăm acest punct după numărul 15 și punctul 19 se va discuta după numărul 16. Acesta este primul, aceste prima remarcă, apoi mai sunt alte chestiuni tehnice care trebuie explicate, dar n-are rost să le facem, facem acest lucru acum. În ceea ce privește unused interpretation, interpretarea care a fost cerută, dar nu e folosită, nu a existat niciun caz până acum de la ultima ședință de anulare sau de uh, nefolosirea interpretării. Apoi uh, bănuiesc că știți că sute de mii de cetățeni ne ascultă în momentul acesta pentru că suntem live pe internet, prin webstream, așadar uh, de fiecare dată când vreți să faceți o contribuție inteligentă și bineînțeles că cu toții faceți contribuții inteligente, sute de mii de cetățeni vă ascultă cu mare drag, să știți. Deci, putem să știm acest lucru atunci când luăm cuvântul astfel încât să ne concentrăm în mod deosebit. Apoi, la punctul următor pe care vreau să vi-l spun, este vorba de procesele verbale din 29 și 30 mai și din 19 și 20 iunie. Dacă nu există obiecții la aceste procese verbale, considerăm că sunt aprobate sau dorește cineva din partea dumneavoastră să se plângă în mod special de ceva? Nu este cazul. La punctul 4 acum, punctul 4 de fapt s-a tăiat, după cum spuneam, de pe ordinea de zi și avem mai mult timp pentru celelalte puncte. Domnul Caza este bolnav astăzi, dar domnul Becker, care este unul din deputații noștri cei mai flexibili și care nu dorește să, -și, să se priveze de cafea în momentul acesta, are cuvântul. Te rog. Da, mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Becker. O să citesc o prezentare scurtă din partea din partea domnului Caza despre avizul dumnealui. Uniunea Europeană are un cadru foarte clar pentru a-și gestiona politicile sale energetice până în 2020, integrând mai multe obiective de politică, incluzând așadar susținerea competitivității, creșterii și ocupării. Acum este momentul să ne gândim la o nouă strategie Uh, cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul crimei și al energiei. Acest aviz va putea să fie apoi o parte din procesul de consultare. Avizul se concentrează pe capacitatea de a pregăti uh, schimbările care urmează în procesele industriale. Vorbitorul are o problemă cu microfonul, uh, ne cerem scuze. Uh, Mulțumesc, Heinz, spune președintele, pentru faptul că ai reușit să dai o declarație atât de rapidă și în engleză, o nouă dovadă de flexibilitate din partea ta. Mulțumesc. Există întrebări, există comentarii. Doamna Cliveti, raportor din umbră pentru socialdemocrație, aveți cuvântul. Minodora, te rog, ai cuvântul. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Danke. <laughs> Uh, în primul rând îi urez multă sănătate uh, domnului Caza și sunt încântată că colegul nostru este aici pentru a-l înlocui. În calitate de shadow raportor am pregătit o serie de amendamente la care am avut în vedere firește importanța sectorului energetic, care înseamnă pentru noi mai ales locuri noi de muncă, dar și Uh, necesitatea prezervării mediului înconjurător și atunci uh, mă voi ocupa în mod special de uh, solicitarea și obținerea de resurse pentru green jobs uri pentru întreprinderi mici și mijlocii mai ales pentru că acestea, pe acestea se pune un accent deosebit și de asemenea m a preocupat uh, dialogul cu partenerii sociali pentru îmbunătățirea calității uh, condițiilor de muncă și garantarea acestora și nu în ultimul rând uh, traininguri pentru specificul acestor noi joburi verzi pentru că sunt slujbe sunt tipuri de joburi cu specific și Uh, eu sper să apară din ce în ce mai multe posibilități în acest domeniu și de aceea sunt interesată mai ales pentru ca tinerii care sunt extrem de activi în prezervarea mediului și în uh, dezvoltarea acestor joburi verzi să fie interesați să fie cooptați în acest uh, domeniu al energetic. cred că vom face un raport bun și important și deocamdată vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Există alți raportori din umbră care doresc să ia cuvântul, există alți deputați care vor să ia cuvântul, nu este cazul, dar văd că și comisia dorește să ia cuvântul. Domnul Sanie este pe lista mea, vă rog, aveți cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult. Președintele Barroso, în discursul său despre starea Uniunii, a spus foarte clar că Comisia va face în următoarele luni mai multe propuneri concrete cu privire la cadrul pentru 2030 în domeniul climei și energiei. De aceea, următoarele luni vor fi cruciale pentru definirea unui cadru ambițios care se bazează pe cei trei piloni ai politicii climatice și de energie, competitivitate, securitatea aprovizionării și, bineînțeles, sustenabilitatea de mediu. Bineînțeles că Comisia a adoptat și o carte verde pentru uh, în 2013, în martie, și un acord uh, timpuriu este foarte important din trei motive. În primul rând, pentru a garanta o securitate pe termen lung pentru cetățeni în ceea ce privește um, aprovizionarea, dar și pentru investitori și statele membre. Acestea sunt, de fapt, provocările cele mai importante în ceea ce privește ciclul de investiții pe termen lung și necesită, de asemenea, o siguranță acestei activități. Apoi, în al doilea rând, cadrul pentru 2000 2030 este esențial pentru a defini poziții noi în ceea ce privește negocierile internaționale care vor avea loc la Paris în 2015. Și, nu în ultimul rând, cadrul pentru 2030 este important și crucial pentru a putea susține dezvoltarea tehnologiilor uh, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, care sunt viitorul Europei și care pot să creeze și locuri de muncă în toate statele membre. În acest sens, Comisia ar dori să salute dezbaterea din cadrul Comisiei EMPL și contribuția acestei comisii pentru discuția în general. În uh, final, aș dori să spun că până acum partenerii sociali au contribuit foarte bine la dezbaterea care este în curs și dimensiunea de ocupare și socială este foarte importantă în ceea ce privește și reflexiile comisiei și se reflectă și în acestea. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune președintele și acum mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Nu este cazul. Termenul de depunere a amendamentelor 24 octombrie la ora 12 și votul va avea loc în decembrie, iar la plenară de-abia anul viitor, în februarie 2014. După punctul 5, uh, trecem la punctul 6. Domnul Iaric are cuvântul acum și va discuta despre planul de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă și sustenabilă în Europa. Aveți cuvântul domnului Iaric. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc pentru faptul că Comisia noastră pentru ocupare uh, Comisia EMPL a decis să ia o poziție foarte clară despre industria siderurgică prin avizul pe care l-am întocmit. Aș vrea să vă prezint acest aviz și prin prezentarea lui trebuie de asemenea să-mi exprim emoția pentru acel lucrător de la ArcelorMittal care s-a sinucis acum câteva zile, lăsând o scrisoare impresionantă către familia și colegii săi de muncă. Cred că acest gest uh, tragic pe care l-a comis lucrătorul respectiv în, uh, în acest context, de fapt, uh, ne atinge foarte mult și dând acest aviz pe domeniul siderurgic și al industriei siderurgice, trebuie să ne gândim la colegii lui. În acest sector, ca și în alte sectoare, se tot vehiculează ideea că ar fi prea multe supracapacități, ceea ce explică prea mai multe restructurări din domeniul siderurgic. Dar trebuie să recunoaștem că suntem în fața unei contradicții destul de clare, pentru că s-a cerut uh, din ce în ce mai multe instrumente de lucru, dar acestea sunt slăbite pe parcurs pentru că trebuie să ne adaptăm la efectele conjuncturii, ni se spune. În același timp, însă, OCDE-ul prevede o creștere cu 50% a cererii de, a, de oțel până în 2025. Deci ar trebui, de fapt, rezolvat această contradicție într-o manieră foarte rațională pentru a nu permite tăierea de locuri de muncă și a unei capacități industriale pe care să o acceptăm doar ca pe o, o fatalitate din motivele care ni se citează de, foarte multe ori. Cred că există regiuni industriale în momentul de față care sunt absolut devastate, există sute de mii de lucrători care au rămas fără locuri de muncă, tineri care nu au niciun viitor care reprezintă și o pierdere de expertiză pentru viitor. Există multe piețe care sunt uh, acum cucerite de multinaționale din alte regiuni. Aș vrea să vă vorbesc despre cele cinci propuneri din acest aviz atunci. Prima propunere încearcă să exprime o idee prin care se spune că noi, Consiliul, Parlamentul și Comisia ar trebui să încercăm să avem o acțiune globală și coordonată care să se refere la toate elementele și nu numai cum facem acum la elementele uh, care au o abordare sectorială în conformitate cu uh, direcțiile prezentate de către Comisia Europeană. și noi am preluat aceste direcții uh, în Parlamentul European, așa cum a propus uh, Comisia. A doua sugestie se referă la o consecință cu care ne confruntăm, și anume că de la sfârșitul tratatului CECA din 2002, care încadra foarte bine posibilitățile de ajutorare a industriei, nu mai este posibil în ziua de astăzi să susții, de fapt, în mod public, adică prin mijloace publice, acest sector foarte strategic al uh, Europei. Există alte domenii, branșe care sunt considerate ca și fiind concurente acum, dar care pot să beneficieze de ajutoare publice, cum ar fi, de exemplu, sectorul aluminiului. Există, deci, o disparitate pe care trebuie să o rezolvăm și noi propunem, în acest sens, să emitem un aviz prin care să se stipuleze posibilitatea de a susține cu mijloace publice acest sector. A treia chestiune se referă la consecințele acestei uh, absențe de fonduri, care este de multe ori și cauza tuturor neajunsurilor din acest sector, uh, de exemplu și imposibilitatea de a te adapta la conjunctură, restructurările care trebuie făcute și consecințele acestora. De foarte multe ori nu se pot acompania aceste măsuri și nu se pot anticipa într-o egală măsură, astfel încât eu cred că este necesar să încercăm să analizăm uh, raportul colegului Alexandro Sercas cu privire la informarea și consultarea lucrătorilor, care este un element esențial în procesele de restructurare industrială. Confederația Europeană a Sindicatelor a stipulat de mai multe ori că susține acest raport. Din păcate însă, cred că și Comisia ar trebui să se uite puțin mai puțin cu dispreț la acest text și să-l studieze mai în profunzime, mai precis să ține cont de el. A patra sugestie sau a patra temă importantă se referă la ajutoarele acordate pentru reconversia salariaților victimele restructurărilor, care este legată de noul fond de ajustare pentru globalizare, de ajustare la globalizare, care este un nou instrument pe care îl vom dezbate. Ar fi, de fapt, o politică foarte greșită să scădem nivelul acestui fond, aceasta o spun în paranteză, și apoi, în, la punctul 5, se reiterează o cerere din partea Comisiei de Ocupare din Parlament, care se referă la o nouă strategie europeană pentru sănătatea și securitatea la locul de muncă trebuie să încercăm să abordăm direct aceste probleme și dificultatea acestor meserii din domeniul siderurgiei și a oțelului și impactul asupra sănătății lucrătorilor, cum ar fi, de exemplu, stresul sau uh, problemele de disfuncționalități uh, ale oaselor sau ale mușchilor care reies din aceste boli. Trebuie să ținem cont deci de această dificultate atunci când calculăm prin cotă um, și prin coeficient de dificultate pensiile pentru acești lucrători. Acestea sunt cele puncte pe care vreau să, cele cinci puncte pe care vreau să vi le exprim și fiecare este binevenit să mai aducă amendamente sau să facă comentarii. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Spune președintele următorul vorbitor este domnul Dada, care este raportor din umbră din partea socialdemocraților. Ai cuvântul, Frederic. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a mă referi la conținutul acestui dosar, bineînțeles că aș dori să spun că sunt de acord cu tot ce spunea colegul meu în ce privește siderurgia de la Liej. Eu mă trag din uh, această zonă, cunosc foarte bine această regiune și cred că acest eveniment tragic trebuie să ne reamintească că această Uh, închidere a uh, creat uh, un climat de neputință în rândul lucrătorilor care nu au cum să reacționeze în fața acestor mari companii multinaționale care tot închid fabrici și cred că este foarte important să reamintim Comisiei că trebuie să ia măsuri, mai ales în ce privește uh, tratarea, preluarea consecințelor psihologice ale victimelor unor astfel de evenimente. Uh, în ce privește proiectul de aviz al uh, colegului nostru, în el uh, figurează foarte multe teme care aș dori să fie abordate uh, direct, frontal de către Uniune. Nu avem prea mult timp, dar uh, uh, se spune, de exemplu, că investițiile necesare în uh, industrie figurează în acest proiect de aviz. Uh, Uh, apoi uh, restructurarea uh, întreprinderilor care ar trebui să ducă la restructurarea legurilor de stat, instaurarea unor reguli europene pentru abordarea fenomenului restructurărilor, de asemenea faptul că ajutoarele pentru industrie ar trebui să fie constante în Uniunea Europeană, deci condițiile de lucru, toate aceste teme figurează în proiectul de aviz, eu mă regăsesc în ele și deci prin intermediul Uh, amendamentelor voi încerca să le aprofundez, uh, să le șlefuiesc. Mă gândesc, de exemplu, la un uh, aspect în ce privește strategia multinaționalelor care trebuie să fie analizate din perspectiva dreptului concurenței, mai ales în cazul în care anumite uzine rentabile sunt închise și nu vândute unui potențial investitor. Ar trebui să aprofundăm acest aspect în aviz. Apoi, puterile publice în anumite situații ar trebui să poată să participe la o dezbatere publică pentru a redinamiza uh, activitatea industrială într-o uzină și pentru a găsi investitori uh, privați. Apoi, uh, și în ce privește politica comercială a Uniunii Europene, ar trebui să uh, fie menționată, să combatem uh, dumpingul, de exemplu. Uh, apoi, investițiile în. Uh, sectoarele cu uh, mare plus valoare uh, sunt foarte importante, uh, trebuie să nu uităm și investiția totuși în sectoarele de bază uh, ale industriei și trebuie să uh, uh, subliniem trimiterea la raportul SERCAS Uh, din perspectiva dialogului social care ar trebui să fie consolidat. Am vorbit înainte de ajutorul psihologic uh, acordat uh, persoanelor care au fost puse în șomaj și apoi faptul că politica industrială comună ar trebui să beneficieze de o coordonare europeană de reglementare adaptată și de investiții demne de acest nume. Iată ce va figura în amendamentele mele, dar urmez aceeași linie ca și raportorul. Mulțumesc, Frederic. Phil are acum cuvântul, vă rog, în numele liberalilor. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru aviz. E un subiect foarte important. Cred că, într-adevăr, siderurgia încă este importantă și sper că va fi încă importantă pe, pentru Europa, uh, nu numai datorită faptului că în amonte este foarte importantă pentru industrii precum uh, ingineria și construcțiile, ci și pentru uh, uh, uh, industriile de viitor. De exemplu, pentru sursele regenerabile avem nevoie de oțel de calitate. Sigur că în vremuri de restriște, apar probleme, știu ce preiau tot ce spunea domnul Darden în legătură cu atitudinea firmelor multinaționale în ce privește închiderile uh, Uh, uzinelor și apoi uh, sunt de acord și cu ce spunea el cu uh, dumpingul, pentru că e un fenomen care apare și în alte domenii. Există însă mai mulți factori care intervin, deci nu cred că trebuie doar să ne axăm pe factori izolați. Raportul vizează foarte mult se referă foarte mult la conducere, la uh, gestiune, la faptul că patronii încearcă să facă cât mai multe profituri pe spatele lucrătorilor. Bineînțeles că un patron asta încearcă să facă, uh, să câștige cât mai mulți bani, nu ar trebui să ne mire acest lucru, dar uh, cred că există un set de factori care sunt foarte complexi și care intervin. Sigur că intervine cererea și oferta, apoi investițiile, apoi dumpingul. Trebuie să ne uităm la tot ce se întâmplă în lume, să ținem cont de pe uh, peisajul mai vast și să nu ne axăm doar pe un aspect sau pe altul. Am uh, citit și comunicarea Comisiei în acest domeniu. În această comunicare se uh, menționează ajutoarele, subvențiile de stat pentru că ele se poată fi folosite în acest domeniu pentru formare, pentru uh, pregătirea pentru angajare. Deci, cred că e important să folosim prevederile existente și să nu solicităm o revizuire radicală. Uh, Uh, sunt de acord cu acest principiu ca fondurile europene să fie folosite pentru formare, pentru pregătire și este foarte important uh, uh, să folosim acest instrument în această perioadă de tranziție industrială. Deci aștept cu nerăbdare să cooperez cu raportorul pe acest dosar. Mulțumesc. Din partea Comisiei Europene, nu știu dacă dorește cineva să cuvântul, vă rog. Bună ziua! O să mă exprim în limba franceză. Aș dori să mulțumesc Comisiei de Ocupare pentru acest aviz. Sunt șef de unitate de la uh, Unitatea Materii Prime și Metale, mă numesc Pelerin. Aș dori să vă spun că suntem în mare măsură de acord cu sugestiile raportorului din acest aviz în uh, prezentarea introductivă au fost uh, enumerate câteva elemente cu care suntem de acord, întru totul de acord. Uh, trebuie să ținem cont de peisajul general, pentru că, din păcate, politicile adoptate la Comisie sau la Parlamentul European pot avea un impact cumulat foarte important asupra unui sector Uh, sigur că aceasta se datorează faptului că între direcțiile generale, între departamentele de la Comisie, nu există uh, un dialog atât de necesar. În urma planului de acțiune pe care l-ați uh, primit, am dat publicității acest studiu de impact în ce privește siderurgia. Acest studiu figurează pe pagina internet a Comisiei Europene. Uh, care studiază impactul uh, textelor legislative comunitare asupra acestui sector, asupra acestui domeniu. Este un prim astfel de exercițiu efectuat de către Comisie. Ați spus uh, că, din păcate, siderurgia a fost uh, câteodată un domeniu dat uitării. Ori de această dată e în prima linie, pentru că, vă spuneam, este pentru prima dată când avem un astfel de studiu în care se arată că, mai ales în vremuri de criză, legislația europeană, legislația comunitară a avut un impact important asupra acestui uh, sector industrial. Un al doilea aspect de care s-a vorbit în dezbatere e faptul că de la uh, expirarea tratatului CECA, acest domeniu uh, face obiectul discriminării, dacă facem comparație cu alte sectoare. Un uh, eurodeputat a reamintit că există posibilitatea acordării unor uh, ajutoare, mai ales pentru cercetare și dezvoltare, de exemplu, dar Comisia a lansat o consultare publică, mai ales în ce privește ajutoarele, subvențiile pentru restructurare. Și în acest context ar trebui să ne gândim dacă siderurgia ar trebui să uh, facă obiectul unor astfel de ajutoare. Deci, încă o dată, e vorba de o consultare publică, toată lumea va putea să-și exprime punctul de vedere. Printre cele șase priorități pe care Comisia le-a identificat în planul de acțiune cu privire la siderurgia, dimensiunea socială reprezintă o prioritate uh, pentru noi. Ați reamintit uh, evenimentele tragice de la Liege, din urmă cu câteva zile, care ne amintesc că, într-adevăr, e vorba de situații cu consecințe foarte concrete și de aceea dimensiunea socială e foarte importantă pentru noi. Și aceasta din două motive. În primul rând, știm că vor avea loc foarte multe restructurări datorită, datorită globalizării acestui, acestui sector la care asistăm deja și, după cum știți, asistăm la o tranziție spre cuptoarele, spre furnalele electrice. Deci, datorită uh, poluării, datorită protecției mediului, uh, vom avea tot mai multe astfel de furnale care necesită mai puține locuri de muncă. Deci chiar dacă vom păstra siderurgia în Europa, cu aceste furnale electrice vom um, avea mai puține locuri de muncă pentru că um, ele, uh, deci ocuparea are de suferit. Și apoi mai există și uh, problema formării, a pregătirii. Sigur că în acest domeniu e vorba de o expertiză, de o experiență pe care va trebui să ne străduim să o păstrăm în uh, Europa. După cum spuneați și dumneavoastră, uh, siderurgia are de suferit pentru că uh, industriile, ramurile industriale care au nevoie de oțel um, trec printr-o fază de criză, deci construcțiile și uh, industria automobilistică um, trec printr-un moment dificil, dar conform previziunilor um, creșterea uh, în 2030 va fi foarte importantă și trebuie să ne străduim să o păstrăm în Europa. Și încă un aspect în ce privește instrumentele de apărare comercială Așa cum a spus un uh, eurodeputat, uh, sigur că mm, nu trebuie să avem o politică protecționistă, dar cred că e important să folosim bine uh, Uh, judicios instrumentele noastre de protecție industrială. Știți că Comisia a um, propus o reformă a acestor instrumente care face obiectul uh, dezbaterii uh, între Parlament și Consiliu, deci vă rog, dacă se poate, să adoptați cât mai repede cu putință împreună cu Consiliul reforma instrumentelor de apărare comercială. Știu că timpul este limitat, aș fi avut multe de spus, deci mă opresc. Mulțumim! În încheiere are cuvântul raportorul Patrick ai două minute pentru că după aceea trecem la vot. Da, sigur că da, mulțumesc uh, tuturor celor, au, celor care au participat uh, la această dezbatere, care și-au exprimat punctul de vedere. Constat că uh, avem o bază solidă de lucru pentru că punctele noastre de vedere nu sunt divergente. Am luat notă Uh, de tot ce s-a spus, uh, mai ales în ce privește cele spuse de Eric Darden, uh, miza politicii industriale comune e un aspect foarte important. În ce privește instrumentele de apărare comercială, poate că ar trebui să ne străduim să punem accent pe aceste instrumente pentru că, într-adevăr, piața mondială pe care activăm astăzi e caracterizată printr-o concurență absolut de nesusținut, deci sunt uh, gata să preiau uh, toate sugestiile și vom uh, lucra în săptămânile, în zilele următoare pentru a îmbunătăți acest aviz. Vă mulțumesc. Mulțumim, Patrick. Termenul limită pentru amendamente 24 octombrie, ora 12. Și trecem acum la voturi. Cel mai important lucru este ca toată lumea să aibă cartela de vot la sine. Ar fi de mare ajutor. În ce privește dimensiunea socială a Uniunii Monetare și Economice, un raport al președintei comisiei noastre, doamna Perez, eh, preiau prima listă din cele două, sper că au fost distribuite tuturor, da, comunicări din partea comisiei, subiectul numărul 1 și numărul 7 și se propune un vot în bloc. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Trebuie să votăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Se pare că da și rezultatul 17 voturi pentru, 12 voturi împotrivă. Mulțumesc. Amendamentul numărul 2. Din partea doamnei Cornelisen și a altor colegi. Cine este pentru? Împotrivă. Și aici cred că este nevoie de o verificare electronică. S-a deschis votul. Mulțumesc. S-a închis votul. Rezultatul. Șaisprezece voturi pentru, 19 împotrivă, se respinge. Numărul 3. Pentru. Marea majoritate, mulțumesc, împotrivă. Aproape nimeni. Abțineri. Nu e cazul. Trecem, da, numărul 4 a fost retras, spre deosebire de lista dumneavoastră, nu să punem la vot. Numărul 5. Cine este pentru? Mulțumesc, împotriva. Marea majoritate împotrivă. Se respinge. Amendamentul numărul 6 a fost retras. Numărul 8 este compatibil. Cine este pentru? Sunt și voturi împotrivă. Da, se pare că trebuie să verificăm electronic numărul 8. Numărul 6 a fost retras. Da, era o informație nouă. Și să punem la vot amendamentul numărul 8. Este lista comunicărilor din partea Comisiei. Bun. Numărul 8. Amendament Filip Benion. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mai bine verificăm electronic. În felul acesta va fi mai clar. S-a deschis votul. Mulțumesc. S-a închis votul. Rezultatul. 18 pentru, 16 împotrivă. Filip ai învins. Numărul 9 a fost retras. Numărul 10, din partea doamnei Cornelisen și a altor colegi. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. Mulțumesc, rezultatul. 17 voturi pentru, 16 împotrivă. Felicitări, un vot pentru în plus. Bun. Iar acum supunem la vot documentul. Vot electronic. S-a deschis votul. Mulțumesc. S-a închis votul. Arată bine. 28 de voturi pentru, 6 împotrivă, 2 abțineri. Trecem la cel de-al doilea raport Perez. Și să punem la vot în bloc amendamentele 1 și 10. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Ca să fim siguri, verificăm electronic, s-a deschis votul. Numărul 1 și numărul 10 le supunem la vot. Deci putem încheia votul. Mulțumesc. Rezultatul 17 voturi pentru 16 împotrivă 2 abțineri. Numărul 2. Marie sunt și alții pentru care a fost rezultatul votului anterior. Rezultatul 70 voturi pentru, 16 împotrivă, 2 abțineri. Se adoptă. Nu era nevoie de o altă majoritate. Numărul 2, Marie Cornelisen și alții. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul 18 voturi pentru, 17 împotrivă, o abținere. Și aici se adoptă. Numărul 3. Ceaba Öri, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Verificăm electronic, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul 17 voturi pentru, 20 împotrivă, nicio abținere. Se respinge. Numărul 5. Emma... Nu, Emma Costello s-a retras. Numărul 4. Pentru, împotrivă, Din nou trebuie să verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 17 voturi pentru 20 împotrivă se respinge. Numărul 7. Același autor, Java Uri. Cine este pentru? Se respinge. Numărul 6. Philip Bennion. Cine este pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Majoritatea împotrivă se respinge. Ceva Uri numărul 8. Cine este pentru? Se pare că majoritatea. Cine este împotrivă? Se pare totuși că cei mai mulți sunt împotrivă, se respinge. Numărul 9 a fost retras. Numărul 11 poate fi legat cu 10 și 11. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Aceeași majoritate se respinge. Numărul 12 a fost retras. Numărul 13 din, de la Filbenium. Cine este pentru? Împotrivă? Aceeași majoritate respinge amendamentul. Numărul 14 pentru? Împotrivă? Foarte strâns votul. Verificăm numărul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Vrem să fim siguri. Da, 15 pentru 20 împotrivă. Și numărul 15. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Aceeași majoritate respinge amendamentul. Votul final, vot electronic. Să închis votul. Rezultatul 17 pentru 17 împotrivă două abțineri. Se respinge. Bun. Iar acum întrebarea orală. Acum, în spaniolă, de aceea să ascultăm la cască. Domnule președinte, Cred că nu știu câți colegi au uh, înțeles de fapt ce am făcut noi. Noi am avut posibilitatea să adoptăm o rezoluție. Nu știu dacă ar trebui să ratăm această ocazie, pentru că nu este vorba despre clarificarea unei chestiuni politice. Deci o ă, decizie atât de strânsă, cred că nu știu dacă nu ar putem compara un amendament cu întregul text, dacă ar fi nevoie de aceeași majoritate. Nu știu dacă din punct de vedere al procedurii este atât de important. Mulțumesc, Alessandro. Intervine acum Ceaba Öri. Mulțumesc. Eu cred că am avut votul, avem rezultatul. Trebuie să uh, te gândești că nu dintr-o întâmplare am votat împotrivă. Noi credem că nu dorim să fim uh, părtași uh, la campania electorală a socialiștilor. Bun. În legătură tot cu această afirmație. Domnule președinte, cea de-a doua observație mi se pare de-a dreptul ridicolă, iar uh, prima mi se pare complet greșită, uh, pentru că un asemenea document nu poate fi anticonstituțional. Deci ceea ce spune domnul Eri uh, Uh, ar putea să ducă la închiderea Parlamentului, am putea să tăcem pur și simplu, să lucrăm în alt sistem uh, politic. Bun, eu cred că acum trebuie să trecem la vot în legătură cu întrebarea orală legată de același subiect. Să punem la vot, sunteți de acord? Bun. Deci, Tocmai am avut un schimb de opinii uh, politice. Trecem la punctul următor uh, de pe ordinea de zi. La, uh, raportul doamnei Tatiana Stanuca în legătură cu forța de muncă în comunitate. Amendamentul numărul 4. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Majoritatea împotrivă se respinge punctele până, de la 5 până la 8 le supunem la vot în bloc pentru mulțumesc împotrivă se respinge în mod clar amendamentul oral în legătură cu bugetul numărul 2 există probleme? Nu e cazul. Buget numărul 2 votăm cine este pentru? Mulțumesc Majoritatea pentru se adoptă. Compromisul numărul E. Cine este pentru? Majoritatea este pentru. Mulțumesc. Numărul 11. Compromisul F. Cine este pentru? Pentru G. Ca și Gustav. Pentru. Trecem la numărul 24 din partea doamnei Isaia. Pentru. Majoritatea pentru. Compromisul A. Majoritatea pentru. Numărul B. Mulțumesc, evident. M-am și numărul 2 din partea raportoarei pentru. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Se respinge. Compromisul C. Cine este pentru? Mulțumesc. Majoritatea. D. Ca Dora pentru. Se adoptă. Numărul 18, Costello, cine este pentru? Majoritatea pentru și votul final. Vot electronic, vă rog. Pentru acest proiect de raport s-a închis votul. 20 și 32, spune președintele, pentru, două voturi împotrivă, trei abțineri și același lucru în ce privește proiectul de rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă, s-a închis votul. Rezultatul 30 pentru, două voturi împotrivă, trei abțineri. Și trecem acum, um, ne întrebăm dacă dorim negocieri sau nu. Este nevoie de votul majorității. Trebuie să fie cel puțin 26 prezenți. S-a deschis votul. Se pare că rezultatul va fi pozitiv. Mulțumesc. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Mulțumesc foarte mult. Și felicitări, bineînțeles. Raportul următor, raportul Jean Lambert. Jean nu este prezent, dar avem lista de vot. Compromisul B de la Berta din partea mai multor grupuri politice. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. C ca Cezar. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Există și voturi împotrivă, dar majoritatea este pentru compromisul C. Mi s-a părut că majoritatea a fost pentru. Numărul 14. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Majoritatea este pentru. 15 din partea Iutei. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Nimeni nu poate fi împotrivă. Numărul 16. Pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Majoritatea este pentru. Compromisul D. Cine este pentru? Majoritatea pentru. Mulțumesc. Numărul 18. Șogorceaba. Pentru. Împotrivă. Majoritatea este împotrivă. Ne pare rău. Numărul 20, Filip Benion. Pentru. Mulțumesc, împotrivă. Majoritatea e pentru. Și din partea colegii Antigonii, 21 pentru, împotrivă, abțineri, majoritatea pentru. Compromisul E. Cine este pentru? Majoritatea pentru. 25 din partea autoarei. Cine este pentru? Nu. Este caduc dacă se adoptă compromisul anterior. Deci nu îl supunem la vot, dar de fapt toți ar fi fost pentru. F, pentru, majoritatea pentru, numărul 1, Jean Lambert, raportoarea, cine este pentru, pot, pentru, majoritatea. Iar compromisul A, cine este pentru, marea majoritate pentru. Mulțumesc și în final numărul 3 din partea lui Antigonii. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Majoritatea este pentru. Votul final în legătură cu raportul lui Jean Lambert. S-a închis votul. Acum este clar, 33 de voturi pentru, două voturi împotrivă. Felicitări lui Jean Lambert. Mulțumesc! Raportul colegului Caza privind uh, raportul care a fost prezentat de colegul Becker și începem cu compromisul numărul A. Cine este pentru? Mulțumesc. Numărul 3 din partea lui Milan Țapănoc. Cine este pentru? Împotrivă. Se pare că majoritatea a fost pentru, dar verificăm electronic. S-a deschis votul. Există divergențe? Da? Alessandro? Vreau o clarificare. Care este numărul compromisului? Numărul 3. Compromisul numărul 3. De aceea este bine să verificăm electronic. Bilanț haben noch. Abstimmung geschlossen. S-a închis votul și rezultatul este 20 pentru, 16 împotrivă și nicio abținere. Deci a fost adoptat. Colegul Pupachis, numărul 4, cine este pentru? Marea majoritate, mulțumesc. Numărul 5, vot pe părți. Nicio problemă? Bun. Supunem la vot prima parte. Cine este pentru? Mulțumesc. Marea majoritate. Iar uh, numărul 2 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic, vă rog. Vot electronic pentru partea a doua. Și s-a închis votul. 19 sunt pentru și 16 împotrivă. Compromisul numărul B din partea mai multor grupuri politice. Cine este pentru? Mulțumesc. Iar acum 10, Pupakis. Cine este pentru? Marea majoritate pentru. Amendamentul 11, două părți. Prima parte, Andreea a fost raportoare. Cine este pentru? Marea majoritate. Partea a doua. Da, este vorba și de un amendament oral din partea grupului ALDE, dar se pare că nu se opune nimeni. Cine este pentru partea a doua? Cu amendament oral, majoritatea pentru. Bun. Iar partea a doua recomandă ca uh, partenerii sociali să fie relevanți. Cine este pentru? Nu e cazul. Cine este împotrivă? Majoritatea este împotrivă. În cazul meu se spune în partea a doua, da, prima parte a fost adoptată. Shaba are o nelămurire, Ceaba Ori. Da, nu era foarte clar. Partea a doua împreună cu amendamentul. Dacă noi am votat deja, nu e cazul să mai votăm, pentru că de fapt s-a supus deja la vot. Deci eu cred că uh, implicit partea a doua este adoptată, a fost deja adoptată. Există însă aici uh, o neînțelegere datorită listei. Deci prima parte este Andreea Cozzolino. Prima parte, cine este pentru? Bun, haideți să mai verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 sunt pentru, 16 împotrivă, două abțineri, iar partea a doua, partea pentru, Marea majoritate este pentru. Se acceptă. Trecem la numărul 13. Costello, cine este pentru? Se adoptă. Numărul 14. Amendament oral din partea raportorului. Cine este pentru? Mulțumesc. Marea majoritate. Trecem la numărul 15. Cine este pentru? Marea majoritate. Compromisul C Bun. Majoritatea se adoptă. Numărul 20. Cine este pentru? Și aici, marea majoritate, numărul 21. Și aici un vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Cine este împotrivă? Bun, votul împotrivă se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Verificăm electronic. Deci verificăm electronic partea a doua. S-a închis votul și rezultatul 16 pentru, 15 împotrivă. Compromisul D. Cine este pentru? Marea majoritate. Mulțumesc. Și acum numărul 24. Mă gândeam să votăm în bloc, dar se pare că este diferență. Numărul 24. Cine este pentru? Mulțumesc, marea majoritate, numărul 25 pentru, împotrivă, majoritatea este pentru, numărul 26. Sau vă întreb dacă de la 26 până la 31 putem vota în bloc? Nu? Haideți să le luăm pe rând, pas cu pas. 26 pentru. Mulțumesc. Majoritatea pentru. Numărul 27 pentru. Mulțumesc. Marea majoritate pentru. Numărul 28 pentru. Aici e o diferență împotrivă. Vă rog să verificăm electronic. S-a deschis votul. În legătură cu numărul 28. S-a închis votul. 23 de voturi pentru, 13 împotrivă. Numărul 29. Pentru, împotrivă. Verificăm electronic numărul 29 și s-a închis votul. 19 pentru, 13 împotrivă, 3 se abțin. Numărul 30 cum stă. Majoritatea pentru, mulțumesc, numărul 31. Roțman pentru, majoritatea pentru și acum vot final electronic. S-a deschis votul și s-a închis votul. Rezultatul 34 pentru, domn împotrivă, nicio abținere. Sincere felicitări lui David Casa și multă sănătate. Vreau să uh, le spun celor care au venit mai târziu. Nu supunem la vot raportul Harkin pentru că au existat probleme tehnice, ca atare am eliminat acest punct de pe ordinea de zi. So, will join later, so we can take uh, the uh, next point. Okay, good. Also all diejenigen, die jetzt in andere Ausschüsse müssen. Cei care trebuie să plece acum la celelalte comisii pot să o facă pentru că noi am terminat votul și continuăm cu ordinea de zi. În mod normal am avea acum punctul 12, dar uh, Ria Omen nu este încă în sală și de aceea trebuie să sărim acest punct și trecem la punctul 20 și 21 care au fost uh, anticipate pentru cei care nu știu, pentru că n-au fost aici la început. Are cuvântul Frederic Darda, are două rapoarte, 20 și 21 și uh, ne bucurăm de dezbaterea pe care o să o purtăm acum uh, împreună. Te rog, Frederic. Mulțumesc, domnule președinte. Aș propune să discutăm despre aceste două rapoarte într-un singur pachet, dacă sunteți de acord. De fapt, aici vorbim despre amendamente și examinăm amendamentele, însă vreau să vă amintesc și oarecum filozofia care a stat la baza acestui proiect de aviz și uh, aș vrea să vă vorbesc și despre amendamentele complementare. Noi, din partea grupului meu, considerăm că propunerile acestea nu sunt oportune, mai multă liberalizare, mai multă uh, păstrare, limitare la aceste structuri nu va îmbunătăți accesibilitatea căilor ferate și nu va îmbunătăți caracterul său uh, competitiv față de celelalte mijloace de transport și deci nici nu va diminua prețul pentru utilizatori. În acest context am fost confruntați cu o alegere foarte clară. Fie să depunem o cerere de respingere a propunerii sau să ne formulăm o poziție mai nuanțată care să ne permită și să amânăm, de fapt, câteva propuneri și să le golim de sensul uh, lor. Aceasta este ce am ales uh, până la urmă prin intermediul amendamentelor cheie și prin amendamentele complementare pentru a folosi pe deplin capacitatea pe care o avem de a influența textul final. Guvernanța, obiectivul nostru la acest capitol este să eliminăm toate aceste ziduri chinezești dintre diferitele funcții, diferitele structuri și separările deja foarte strict delimitate. Am atenuat deci această limitare. În ceea ce privește obligația de furnizare a serviciilor publice, avem o structură în trei etape până la eliminarea totală a propunerilor comisiei și lăsarea total liberă a autorităților naționale competente de a atribui contractele, dacă nu se poate acest lucru în al doilea nivel, o creștere netă a plafoanelor, a pragurilor și trei, o uh, întârziere a datelor de punere în aplicare. Pe lângă acestea mai avem mai multe propuneri sociale cu protecții suplimentare pentru personal, mai precis transferul de personal obligatoriu cu menținerea drepturilor uh, lucrătorilor o îmbunătățire a dialogului social și o clarificare a dreptului social care se aplică personalului de bord, de exemplu cu certificarea acestuia din urmă, o reciprocitate a deschiderii piețelor statelor membre, acestea sunt doar câteva exemple. Ce putem constata la nivelul amendamentelor, care sunt deja foarte numeroase, pot constata că în ceea ce privește guvernanța, uh, și um, celelalte servicii publice. Există o convergență foarte largă cu celelalte amendamente ale PPE-ului. În ceea ce privește temele sociale, o convergență cu uh, temele verzilor și a și uh, în comparație cu ALDE, la acest lucru ne așteptam deja, având în vedere intervenția colegului meu în cadrul pre prezentării avizului, mai multă divergență față de ALDE și câteodată chiar poziții fundamentamente opuse. Uh, Aș vrea să spun deci cam atât în ceea ce privește pozițiile noastre în acest moment. Pregătim uh, proiecte de compromis pentru a încerca să obținem o poziție mai uh, bună pentru toate aceste amendamente care au fost uh, înaintate. Mulțumesc foarte mult, Frederic. Avem o listă de vorbitori. Primul vorbitor, domnul George Bach și după aceea Phil Benien. George, te rog. Da, mulțumesc foarte mult, Thomas. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să fiu de acord cu ceea ce a spus colegul Frederic Darden. Cred că avem într-adevăr o alegere pe care a trebuit să o facem. Alegerea a fost deja făcută și noi am susținut alegerea. Cred că o respingere totală ar duce la acest dosar atât de complicat la un blocaj și nu cred că ar fi un lucru bun. Totuși, cred că Căile ferate în cadrul Europei trebuie să fie susținute în următorii ani pentru ca să fie aduse la nivel și pentru a putea face față provocărilor foarte mari care urmează. Frederica a vorbit de zidurile chinezești și cred că în cadrul Comisiei TRAN, de fiecare dată eu am repetat că nu se poate avea un sistem unitar de căi ferate în Europa, trebuie să respectăm diversitatea structurilor, trebuie să respectăm diversitatea culturilor și uh, diversitatea teritorială și regională. Și de aceea am susținut de fiecare dată că statele membre trebuie să aibă la îndemână o oarecare flexibilitate pentru ca să poată să-și adapteze cât mai bine sistemul lor uh, în favoarea uh, utilizatorilor, dar și în favoarea lucrătorilor din domeniul căilor ferate. Dacă nu s-ar întâmpla așa, aceasta ar aduce cu sine sarcini administrative suplimentare și nu cred că în acest dosar ar fi de dorit. Pe scurt, în legătură cu ceea ce a spus Frederic Davden înainte, cred că e nevoie de o subliniere mai puternică a formării profesionale, a certificării, spre deosebire de alții care nu consideră că procedura de acreditare este una bună, nu consideră nici că condițiile de lucru uh, sunt parte din aspectele care țin de siguranță. Mie mi se pare că, din contră, e o legătură foarte clară între aceste domenii și cred că de aceea ar trebui să facem eforturi suplimentare în acest sens. De asemenea, cred că este foarte important ca în cazul unei preluări a căilor ferate, sigur că noi pledăm în Comisia de Transporturi să se facă în continuare atribuirea directă la, a contractelor prin licitații, dar în cazul, după cum spuneam, unei transfer și a introducerii unei protecții suplimentare dincolo de propunerea Comisiei, cred că ar trebui să ne reanalizăm dosarul. Comisia a hotărât să mențină legislația existentă în cazul acesta, însă noi eu cred că ar trebui să facem un pas înainte și ar trebui să ne bazăm, cred eu, cu încredere pe Frederic Darden, care împreună cu ceilalți colegi ar putea să introducă compromise care să poată să ajute mai mult lucrătorii. Mulțumesc! Mulțumesc, Georg. Acum am auzit poziția PP-ului și acum din partea liberalilor îl ascultăm pe Phil Benin. Mulțumesc. Domnul Philip de Becker este raportorul din umbră la aceste două dosare, dar este și uh, acum implicat în negocierile TNT și în discuțiile care fac parte din Comisia um, uh, TRAN și este în momentul de față la Tallinn. Deci, uh, în ceea ce privește pachetul uh, căilor ferate, noi lucrăm împreună pe acest pachet în Comisia TRAN, în comisia care este și competentă de fond, de altfel. Iată de ce noi împreună am înaintat mai multe amendamente despre deschiderea piețelor. Cred că este important ca piața căilor ferate să se extindă la potențialul său maxim. Trebuie să încercăm să vedem ce încercăm noi să obținem. O un schimb, uh, interoperabilitate modulară, de exemplu, și cred că pe această bază trebuie să ne gândim care este cea mai bună, cel mai bun transfer către această nouă formă de transport intermodal. În ceea ce privește deschiderea pieței, eu nu cred că aceasta va duce la un dumping social. Am dat câteva exemple foarte concrete de ce nu. Dacă ne uităm chiar la datele din Marea Britanie și din Suedia, care sunt cele două țări care și-au deschis piețele de curând, vedem că acestea sunt singurele două țări în care este în creștere piața feroviară și chiar uh, în Marea Britanie s-a dublat uh, capacitatea acestei uh, piețe. Deci e un exemplu foarte bun. În niciun caz aceste două țări nu au suferit din cauza problemelor în domeniul feroviar, din contră posibilitățile au crescut uh, și uh, salariile au crescut, iar nivelul de ocupare a crescut și el. Piața actuală feroviară în Uniunea Europeană nu funcționează bine și deci cred că dacă apărăm un status quo nu va ajuta în niciun fel. Este un sistem balcanizat în care este foarte dificil să creezi un spațiu unic al căilor ferate. Calitatea serviciilor oferite utilizatorilor trebuie să se îmbunătățească, dar și rețeaua trebuie să se îmbunătățească. În momentul de față nu există un nivel de satisfacție suficient din partea utilizatorilor cu acest serviciu. De aceea, Filip consideră că um, drepturi de acces liber ar trebui să fie o condiție importantă și să se, în același timp să se impună obligații pentru serviciile publice, ceea ce a funcționat foarte bine, de exemplu, în Marea Britanie, chiar pentru călătoriile de mare distanță. A fost uh, un model de succes și vedem rezultatele evidente, mai ales în ceea ce privește folosirea serviciilor și frecvența folosirii acestora care s-a îmbunătățit. Cred că acest lucru se poate face cel mai bine, însă pe uh, o delegare temporară trebuie să se descrie foarte clar care sunt de însă circunstanțele de excepție. Am făcut mai multe amendamente împreună cu Phil pentru ca să clarificăm lucrurile. Cred că calendarul comisiei trebuie să fie chiar făcut mai strict și în orice caz păstrat pentru ca să mai evităm următoare întârzieri în acest, pe această piață. Filip de asemenea a înaintat un amendament pentru a introduce un nivel minim de serviciu atunci când este grevă și pentru a garanta cetățenilor o garanție oarecare măcar pentru ca să poată să ia trenul. Iar uh, pachetul pentru personal pe care l-am elaborat uh, trebuie să fie văzut în, combinare, în combinație cu standardele sociale din țările membre și trebuie să fie adăugate um, și pasaje suplimentare la nivel european pentru ca să se îmbunătățească serviciile. Considerăm de asemenea că o separare instituțională între operator și cel care pune în aplicare serviciile este esențial pentru ca să existe egalitate între toți operatorii și să nu există un flux și un transfer financiar din acest motiv. Considerăm deci că al patrulea pachet uh, feroviar dorește exact acest obiectiv. În ceea ce privește echilibrul economic, sunt de acord cu amendamentele care au fost uh, înaintate pentru a face un astfel de serviciu pentru introducerea acestui sistem la nivel general aceasta este ca să, ne garan- să garantăm faptul că serviciile cu acces liber garantează protecție. Filip uh, se bucură de discuția despre amendamente cu raportori și cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Pentru verzi acum, Elizabeth Schröder, care este raportor din umbră, da, așa este, sunt raportor din umbră și am chiar mai multe amendamente pe care le-am înaintat uh, chiar eu. Și aș vrea să știu de la raportorul nostru care este poziția lui față de aceste amendamente. Vreau să știu dacă pentru noi, um, ca grup, uh, poziția dumnealui este acceptabilă. În ceea ce privește amendamentele pe care le-am introdus eu despre separarea dintre operarea infra, partea operațională și partea de infrastructură în uh, trasele uh, feroviare, noi ne-am, ne-am bazat mai ales pe competența comisiei noastre și am vrut să răspundem la întrebarea ce facem cu lucrătorii în acest context. Cred că este evident că este un pachet foarte dificil, care are consecințe foarte diverse în statele membre și totuși cred că nu putem să ne închidem ochii în fața ceea ce se întâmplă și anume o europenizare a acestor servicii. Iar în acest context, cred că sarcina noastră este să impunem standarde minime în ceea ce privește domeniul de ocupare în domeniul feroviar. Sunt de acord cu unele chestiuni uh, pe care le-a spus colegul nostru George Bach în ceea ce privește formarea profesională și certificarea, dar sunt de acord și cu faptul că trebuie ca um, lucrătorii să uh, fie mobilizați atunci când uh, există schimbări structurale uh, și în care, de exemplu, expertiza tuturor lucrătorilor nu trebuie să se piardă pur și simplu și să fie reconvertiți cu totul. Cred că trebuie spus acest lucru foarte deschis. E vorba de specialiști în acest domeniu și nu trebuie să pierdem acest know-how. Este important, de exemplu, și să încercăm să amestecăm cele două domenii, cum ar fi operațional și reparatur, adică reparații, pentru că cred că avem de câștigat din această interconectare și dacă Comisia vrea să separe aceste două domenii, cred că ar fi foarte multe dezavantaje pentru că această expertiză s-ar pierde. Ar fi o pierdere foarte mare pentru Europa. În acest sens am înaintat amendamente și aș vrea să știu care este poziția raportorului față de ele. În ceea ce privește cel de-al doilea dosar, după părerea mea, al doilea dosar este unul care de fapt vine uh, pe masa greșită la momentul greșit, pentru că nu există o deschidere a unui spațiu feroviar unic european acum, nu există o deschidere a pieței cu adevărat. Noi atunci am spus ca Parlament, când a fost uh, prezentat pentru prima dată acest pachet, putem să mai uh, atribuim pe bucăți atât de separate această piață, pentru că există o garantare a serviciilor minime de interes general și cred că în, în toate țările mari putem spune acest lucru. Există foarte multe regiuni separate, mici și multe regiuni foarte îndepărtate, chiar într-un stat membru, care ar vrea totuși să poată să călătorească și uh, ei, lucrătorii de acolo sau uh, utilizatorii și care, de exemplu, câteodată chiar lucrează într-un oraș. Deci, noi ca Parlament, atunci când am spus, uh, des, când a venit prima deschidere a pieței, noi am spus că pentru aceste regiuni, în mod special, trebuie să existe o garantare a serviciului minim de interes general um, în toate aceste regiuni și pentru regiunile periferice din Europa însă, mă gândesc de exemplu la anumite voi din Alpi, trebuie să existe deci garantarea unui serviciu minim pentru o conectare a lor cu restul uh, Europei. Iată de ce am găsit un regulament special în acest sens. Comisia însă le-a aruncat pe geam aceste schimbări pe care le-am făcut noi. Mi se pare foarte irresponsabil în Europa să faci așa ceva și de aceea am făcut amendamente care să garanteze și să sublinieze încă o dată aceste servicii minime. Ideea Comisiei TRAN în legătură cu acest dosar a fost următoarea. Trebuie ca în Europa să poți să circul cu un singur bilet de tren dintr-un capăt al celălalt, în celălalt al Europei. Și mi se pare foarte bine că în acest sens există o unificare. Știm foarte bine că atunci când există o colaborare între două regiuni, e mult mai bine pentru utilizator să folosească același bilet de tren în aceste două regiuni. Însă, din păcate, nu este așa. Foarte des e foarte dificil când locuiești într-un oraș mare și folosești transportul în comun din acel oraș. E foarte greu să Um, atragi, de exemplu, și în spațiul rural aceleași, aceiași utilizatori. E mult mai, sunt mult mai avantajoase ofertele din uh, oraș și de multe ori și prețurile sunt prea mari pentru zona rurală, pentru ca investitorii, de exemplu, să le plătească sau utilizatorii. Și foarte mulți însă depind de serviciul de interconectare dintre zona rurală și zona urbană. Să nu uităm, deci, atunci când elaborăm această legislație, de aspectele sociale. Dacă cineva nu aparține de pătura bogată dintr-o țară, trebuie totuși să poată să își permită să meargă cu transportul în comun. Trebuie garantat acest lucru. Pentru că există regiuni, după cum spuneam, total izolate, care trebuie să aibă o aprovizionare regulată și nu numai uh, o dată pe săptămână, ci și dimineața de vreme și seara, pentru ca oamenii să poată merge, de exemplu, la teatru în oraș. Aceste chestiuni sunt esențiale, după părerea mea, și de aceea eu am înaintat amendamente în acest sens. Mi se pare foarte important să se rezolve această problemă. Structurile pe care le-am garantat noi trebuie să fie întotdeauna orientate spre cetățean și cred că m-ar interesa foarte mult să știu care este părerea raportorului. Mulțumesc foarte mult, Elizabeth. Din partea comisiei acum dau cuvântul cui dorește să ia cuvântul. Vă rog. Dacă puteți să ne spuneți și numele, vă rog, pentru procesul verbal, mulțumesc. Liejoa. Domnul Liejoa. Vă rog, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc uh, raportorului pentru munca depusă pe marginea acestor uh, propuneri. Aș dori să mulțumesc și deputaților care au înaintat uh, amendamente. Bineînțeles că e vorba despre două texte care sunt foarte importante pentru domeniul feroviar, pentru că, pe de o parte, se referă la structura întreprinderilor a companiilor feroviare și, pe de altă parte, se referă și la structura pieței serviciilor regionale. Înainte de a face comentarii pe marginea amendamentelor care mi se par foarte importante, aș dori în prealabil să fac un comentariu referitor la partea socială, foarte importantă în aceste propuneri. Obiectivul propunerii Comisiei e să îmbunătățească calitatea serviciilor feroviare prestate, dar și să sporească oferta de servicii pentru cetățean. Bineînțeles că totul să se, trebuie să se facă cu respectarea strictă a drepturilor lucrătorilor. Și aș dori în acest sens să vă reamintesc că legislația europeană prevede reguli care îi ocrotesc pe lucrători, mai ales regulamentul cu privire la obligațiile de serviciu public, regulamentul 1370 din 2007, care prevede posibilitatea uh, Uh, transferului lucrătorilor și, uh, de asemenea, și stipulează reguli foarte clare în cazul uh, preluării de către o altă, de altă companie feroviară. Există, deci, reguli foarte clare la nivel european, dar și la nivel național, mai ales în cadrul convențiilor colective. De asemenea, aș dori să menționez faptul că pe piețele sau în statele membre care și-au liberalizat piețele, mai ales în Regatul Unit și în Suedia, s-a observat că nu uh, au fost pierderi de locuri de muncă, din contră a sporit uh, ocuparea în domeniul feroviar, așa cum pe drept cuvânt ne-a reamintit domnul Phil Benian. Deci, în acest domeniu, Comisia consideră că liberalizarea pieței nu ar trebui să fie văzută ca un pericol pentru lucrători, ci ca o șansă care uh, să ducă la crearea unor uh, noi locuri de muncă. Acum, în ceea ce privește revizuirea regulamentului cu privire la contractele de servicii publice, regulamentul 1370 din 2007, uh, din păcate, Comisia nu poate susține o parte din amendamente. Comisia consideră că principiul atribuirii unor contracte de servicii publice pe baza unor licitații achizițiilor publice trebuie să fie regula de bază așa cum ne-a demonstrat analiza de impact care însoțește propunerea Comisiei, se pare că între 20 și 30% se va crește eficacitatea. Uh, nu e doar analiza uh, Comisiei, ci și uh, experiența din statele membre care au lansat licitații, mai ales în Germania. Pe lângă acest argument legat strict de eficiența licitațiilor, mi se pare important să punem accentul pe transparență în folosirea fondurilor publice. E o regulă uh, pe baza căreia sunt uh, organizate achizițiile publice în Europa și nu înțelegem de ce Comisia ar trebui să facă o excepție în acest domeniu, în uh, domeniul feroviar. Deci în acest domeniu Comisia consideră că orice amendament care ar avea ca scop diluarea sau Eliminarea propunerii Comisiei uh, în domeniul achizițiilor publice nu merge în direcția cea bună. E clar că trebuie să se acorde o perioadă de tranziție pentru a permite autorităților competente și companiilor să se adapteze la noile structuri. Uh, și deci, în acest sens, Comisia propune un termen rezonabil din punctul său de vedere, anul 2019. Comisia nu poate susține uh, o, o dată precum 2020 uh, și care uh, să permită statelor membre să acorde contracte direct, fără transparență, pe o durată de 15 ani. Deci e vorba de contracte care ar expira în 2024. În ceea ce privește micile contracte, care, conform propunerii Comisiei, pot fi acordate directe, Comisia propune un uh, prag de minimis de 5 milioane de euro, ceea ce înseamnă că pentru o durată de 15 ani uh, s-ar, um, ar fi vizate 75 de milioane de euro. Comisia consideră că nu există o bază obiectivă pentru a crește acest prag la 10 milioane de euro pe an. Iar în ceea ce privește directiva din 2012-34, în ce privește separarea funcției de gestionare de infrastructură și de furnizare de servicii, uh, în acest domeniu, Comisia consideră că trebuie să existe reguli care să garanteze faptul că noi operatori nu fac obiectul discriminării față de operatorii istorici. Deci Comisia consideră că trebuie să existe reguli clare și transparente și că propunerea sa este flexibilă în măsura în care în această propunere prevede o structură ă, de separare în aceste, între aceste două funcții, dar care să permită menținerea structurii uh, integrate uh, în virtutea regulilor așa numitele ziduri chinezești. Și în încheiere, în ce privește liberalizarea serviciilor comerciale, care figurează și în această propunere, Așa cum uh, propune raportorul, cred că trebuie să se mențină echilibrul între contractele de servicii publice și serviciile comerciale. Raportorul a propus includerea în propunere și deci în textul legislativ a unor criterii detaliate care să permită um, definitivarea acestui, acestui test economic. Propunerea nu are obiecții majore în acest sens, dar nu crede că este util sau oportun ca ele să figureze în textul legislativ. Uh, Comisia a primit un mandat în ce privește reformarea primului pachet uh, feroviar pentru pregătirea acestor reguli Uh, acest dosar este în curs. Iată aspectele pe care doream să mă exprim, uh, domnule președinte. Sper ca raportorul și uh, membrii comisiei dumneavoastră să folosească aceste sugestii în finalizarea raportului. Bineînțeles că comisia vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare, suplimentare eventuale. Mulțumesc. Mulțumim domnului Liejoa. În încheiere are cuvântul uh, raportorul. Frederic, ai primit uh, multe întrebări, sper să dai multe răspunsuri. Ai cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc grupurilor care prin intermediul raportorilor din umbră au făcut foarte multe propuneri prin intermediul amendamentelor depuse. Aș dori să le mulțumesc și colegilor pentru intervenții. Aș dori să mulțumesc și reprezentantului Comisiei pentru poziția prezentată. Nu mă surprinde uh, dezbaterea de astăzi, nu mă surprind uh, luările de poziție care reflectă poziția din uh, amendamente pe care eu am sesizat-o când am citit aceste amendamente. Așa cum am spus în introducere, constat că punctele noastre de vedere converg. Um, poziția partidului PPE și a verzilor, amendamentele înaintate în mare măsură și chiar uh, uh, în viitor vă voi transmite poziția mea amendamente, amendament cu amendament, dar în orice caz aceste amendamente vor uh, fi incorporate în amendamentele de compromis pe care le vom discuta în zilele următoare. E evident că abordarea liberalilor e, mm, se bate cap în cap cu propunerea noastră, chiar dacă obiectivul final e același, respectiv consolidarea ocupării, apoi consolidarea um, sectorului, poziției sectorului feroviar față de celelalte mijloacele de transport, cred că nu trebuie să pierdem din vedere aspectul securitate, care este foarte important, și nu trebuie să pierdem din vedere și accesibilitatea Mă refer mai ales la linii feroviare sau regiuni uh, care sunt uh, mai prost uh, deservite și aici sunt de acord cu ce spunea colega de la uh, grupul Verzilor. Deci, e adevărat, obiectivele noastre poate sunt aceleași, dar, din păcate, în ceea ce privește uh, calea pentru a atinge aceste obiective, poate că uh, pozițiile noastre sunt diferite, sigur că mai putem uh, dezbate, sunt uh, uh deschise diverselor uh, argumente, sunt deschise diverselor argumente, dar sunt sigur că atunci când vom pregăti amendamentele de compromis și listele de votare, vom avea dezbateri foarte interesante. Mulțumesc, Frederic! Avem uh următoarea programare. Pe 14 noiembrie vom discuta atât compromisele cât și votul. După aceea, în Comisia TRAN vom avea un vot pe 26 noiembrie și în februarie eh, mergem în plen cu o dezbatere intensă. Și trecem acum la subiectul numărul 14. Este vorba despre dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare. Raportoarea nu poate să participe pentru că ne reprezintă la Vilnius, dar poate că unii dintre dumneavoastră doresc să se pronunțe. Putem avea o mică dezbatere și în absența doamnei Perez. Cine dorește să intervină? You are on the list. Um, ja, machen wir die sogenannte Hierarchisierung. Haideți să facem o ierarhizare, Ceaba. Îri va avea cuvântul primul și după aceea Filbenian. Te rog, Ceaba. Mulțumesc foarte mult. Am uh, ajuns în momentul în care putem vorbi uh, mai în detaliu despre probleme care uh, au fost ridicate și în timpul votului. Când a fost publicat comunicatul Comisiei, noi l-am salutat și am făcut acest lucru pentru că eram convinși că există o reală necesitate ca în momentul în care se va construi Uniunea Economică și Monetară și vom stabili regulile de funcționare, vom obține și informații uh, detaliate legate de impactul social. Sigur că doream să existe o dimensiune socială a Uniunii Economice și Monetare, susținem această idee. Și credem că este binevenit un tabel uh, în ce, ce privește uh, această structură, dar trebuie să existe instrumentarul necesar pentru a avea o imagine cât mai clară legată de situație uh, dar uh, în document uh, nu sunt uh, menționate din acest punct de vedere multe instrumente. Noi credem că politica socială nu permite pe plan comunitar o largă marjă de acțiune, ține mai degrabă de activitatea pe plan național. Noi trebuie să încercăm să stabilim niște linii directoare adecvate, inclusiv în ce privește ocuparea forței de muncă, indicatori legați de incluziunea socială. Și cred că este nevoie de o analiză mai profundă care să uh, ghideze statele naționale, să le uh, confere uh, idei bune. Dar uh, eu cred că nu trebuie să tragem concluzii automate în baza analizelor sociale care s-au făcut așa cum se practică în alte domenii. Trebuie să existe competențe europene unite pe de o parte și pe de altă parte puterea de acțiune pe plan național. Deci în acest text am găsit, din punctul nostru de vedere, o serie de probleme și în legătură cu multe uh, puncte am dori mai degrabă o completare, o amendare a textelui sau chiar anularea anumitor pasaje. Eu cred însă că va exista posibilitatea pentru noi să ajungem la formule de compromis pe marginea acestei propuneri eu aș putea să contribui, eu aș vrea să anulăm F, I, O, P, Q, S, de asemenea am dori să le anulăm de și uh, o parte din doi și multe alte propuneri. Deci, în ce privește uh, contribuțiile la dezbateri, sigur că nu pot să intru acum în amănunte, dar per total cred că ar trebui să uh, reacționăm la comunicarea Comisiei, să spunem că respectăm dorința unor state membre ca uh, acele competențe de care dispun în domeniul politicilor sociale să nu le fie luate, să respectăm tratatul de bază. Și uh, eu cred că Parlamentul va trebui să elaboreze din acest punct de vedere o strategie politică, să-și impună punctele de vedere în uh, dialogul cu Comisia și cu Consiliul. Dorim ca uh, această poziție să fie reflectată în text, dar suntem dispuși să ne așezăm la masa negocierilor, inclusiv cu colegii. Mulțumesc foarte mult. Din partea PPE a vorbit uh, ceva. îri, iar acum uh, colegul Cercas din partea grupului SID. Ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Astăzi ne aflăm într-un moment important în ce privește dezbaterea politică în Europa. Noi ne apropiem de finalul mandatului nostru. În curând se va deschide un nou capitol și acesta trebuie să fie fundalul eh, pentru noi să privim cu curaj în viitor și nu doar să privim uh, spre trecut, pentru că este momentul să configurăm viitorul și despre asta discutăm. Iar ceea ce propune Comisia, destul de evaziv, este ca dimensiunea socială să nu fie pierdută din vedere. De, cu alte cuvinte, Uniunea Economică și Monetară trebuie să primească și o dimensiune socială, care în clipa de față nu există. Există există reglementări privind cooperarea în combaterea unor mari dezechilibre bugetare între statele membre, unor mari dezechilibre economice, dar nu există prevederi care să se refere strict la cetățean și la piața locurilor de muncă. Deci, ă, pentru noi era un obiectiv în ce privește orizontul 2020 și care acum s-a estompat datorită crizei economice. Deci așteptăm acum propuneri în ce privește dimensiunea socială și salutăm acest lucru. Iar propunerea Comisiei nu, este, nu are o orientare defensivă, ci una ofensivă, iar noi ar trebui să avem contribuția noastră în folosul dimensiunii sociale. Din acest motiv, aș dori să fac o propunere constructivă și să amintesc că ar trebui să existe o dezbatere pe această temă. Este vorba despre poziția Parlamentului European și uh, inclusiv în raport cu Consiliul. Și aș dori să spun colegului Öri că mi se pare că uh, are o poziție cel puțin ciudată, că nu vrem să ascultăm și poziția Consiliului, după ce am ascultat reprezentanții parlamentelor naționale. Eu cred că va exista în curând o invitație informală la dezbatere, dar dacă este vorba despre o rezoluție, cred că ar fi foarte important ca toate cele trei instituții să fie implicate. Mi s-ar părea că ar fi eh, de-a dreptul absurd ca dialogul să se poarte numai între Parlamentul European și Comisie și să eliminăm din dezbateri Consiliul. Deci i-aș transmite colegului Öri uh, că trebuie să găsim o soluție din acest punct de vedere. Și pentru că tot mi-ați dat cuvântul și pentru că uh, uh, pot spune că salutăm această comunicare, pentru că în felul acesta avem ocazia să creionăm o cale pentru soluționarea problemelor sociale, pe lângă problemele um, de dezechilibre macroeconomice, pot să vă spun că noi vom înainta amendamente care să consolideze propunerea inițială, pentru că mi se pare că este important, în primul rând, să găsim răspuns la o întrebare importantă. Este vorba despre un uh, tabel de bord, de indicatori care să uh, ne permită observarea dezechilibrelor sociale, chiar dacă uh, uh, poate că unora nu le va face plăcere să se vadă foarte urâți în oglindă. Dar esențial este să ne bazăm pe niște elemente importante. Eu cred că prin amendamentele noastre vom completa ceea ce este prevăzut în comunicatul Comisiei, sărăcia în rândul copiilor și tinerilor, dezechilibre în ce privește uh, salarizarea, dezvoltarea asimetrică uh, din punct de vedere social al Europei. Și mai există și o altă problemă. Nu avem nevoie doar de instrumente de analiză, avem nevoie și de acele elemente care să permită uh, elaborarea unor politici anticipative și a unor intervenții corectoare, exact așa cum s-a procedat când a fost vorba despre dezechilibrele macroeconomice. Trebuie să uh, stimulăm uh, semnalarea problemelor existente pentru ca ele să poată fi corectate. Din acest punct de vedere, mi se pare că în uh, comunicatul Comisiei uh, nu avem suficiente sugestii și amendamentele noastre vor merge în această direcție. Vom sublinia faptul că de fapt s-a ajuns la criza economică datorită inegalității dezvoltării între statele membre și euro în ultimii ani era cât pe aci să dispară datorită acestor inegalități. Este uh, aproape imposibil să creezi o piață internă atunci când dezechilibrele devin din ce în ce mai mari. Noi avem nevoie pe piața muncii, pe piața pensiilor, pe piața uh, taxării, o, uh, un sistem uh, compatibil, altfel nu va fi posibil să creăm o uniune europeană din punct de vedere economic și monetar. Trebuie să existe ă, convergență în această uniune. Spun acest lucru răspicat pentru că nu vreau să constatăm peste câțiva ani că problemele nu mai pot fi rezolvate. Este nevoie de politici coordonate. Constatăm acest lucru acum și anume că uh, se dezvoltă la nivelul Comisiei și Consiliului Politici, inclusiv în ce privește șomajul în rândul tinerilor. Și uh, trebuie să fie stimulată mobilitatea din regiunile periferice înspre centru. Uh, dar uh, asemenea politici nu pot fi durabile, nu rezolvă problema statelor din zonele marginale, pentru că în felul acesta aceste regiuni vor sărăci treptat, iar centrul se va îmbogăți tot mai mult. Deci, inclusiv în ce privește colaborarea și coeziunea socială și regională, uh, trebuie să fie în centrul atenției noastre. Cred că colegul Öri a avut o argumentație prea restrictivă. Sper să înțeleagă ceea ce propunem noi. Nu are nicio legătură cu propaganda socialistă și cu perioada electorală care se apropie. Eu cel puțin nici nu m-am decis dacă voi candida din nou. Dar este vorba despre viitorul Europei, de locuri de muncă pentru milioane de tineri în Europa. Nu trebuie să repetăm greșelile comise, trebuie să valorificăm șansa pe care comunicatul Comisiei ne oferă pentru a dezvolta politici integrate cu o uh, latură socială pronunțată. Din acest punct de vedere vom înainta amendamente constructive. După discuția cu colegii, nu vor avea o orientare strict partinică, ci vor dori crearea șanselor pentru o Europa mai bună. Președintele, mulțumesc, Alessandro. Știm că subiectul este foarte sensibil, este un element esențial, dar uh, puțin uh, am cam depășit timpul în ce privește dezbaterea pe această uh, acest punct al ordinii de zi. Benien poate că dorește totuși să completeze spusele tale. Uh, Michael, please press the button. Michael, te rog, poți apeși butonul. Da, din nou este din, uh, Filip de Becker, care este raportor din umbră. Mulțumește foarte mult raportoarei pentru activitatea pe acest dosar, dar după cum știți, s-ar putea să avem uh, câteva probleme cu propunerea. În discuțiile anterioare nu am fost de acord cu stabilizare la nivel european, nici cu măsuri care să uh, se fie declanșate automat avem probleme și cu considerentele O, R, T și U și avem amendamente pentru 1, 2, 6, 10 și 16. Suntem de acord că e mai nevoie de o mai bună monitorizare a indicatorilor sociali și aceștia au un rol important în complementarea indicatorilor uh, economici. Suntem extrem de sceptici cu privire la amestecarea indicatorilor economici și sociali și, după părerea mea, aceasta este o prostie intelectuală, dar uh, poți, de fapt, după părerea mea, orice formă de amestec, dacă până la urmă rezultatul este bun. Dar uh, cred că ideea unui uh, tablou de bord mixt este greșită, în general. Cred că ar trebui să avem indicatori economici și indicatori uh, sociali uh, separați și uh, indicatorii sociali pe care, la care trebuie să avem încredere că funcționează și atunci putem merge chiar mai departe. Cred oricum că va mai trebui să mai lucrăm pe acest dosar pe următoarele săptămâni. Mulțumesc și acum, după ce au vorbit liberalii, dau cuvântul verzilor. Elisabeth, poți tu eventual să explici poziția voastră? Ich kann vielleicht ein bisschen Klarheit reinbringen. Also, worüber sich ja das im Europäischen Parlament sich Cred că un lucru la care tot Parlamentul uh, este de acord este că euroul are nevoie de un guvern economic și social. Nu e vorba de ideea de a spune că chestiunile sociale sunt uh, decise la nivel european, ci e vorba de faptul că și la politica monetară Totul se face la nivel național. Nu tot ceea ce s-a decis uh, în acest sens este la nivel european. Trebuie însă să creăm un echilibru pentru ca, și aici uh, sunt de acord cu Alessandro, pentru ca să nu cădem din nou în această poziție foarte neconfortabilă și vă spun acest lucru din partea unei cunoscătoare, pentru că aceasta ar putea să fie dăunător pentru toată lumea. Despre asta este vorba până la urmă. Noi, verzii, considerăm și că instrumentele automate sunt necesare faptul că nu sunt uh, menționate în propunerea Comisiei mi se pare o greșeală. E vorba de instrumente macroeconomice care permit ca Uniunea Europeană în diversitatea ei să poată să fie totuși o Uniune care funcționează. Și structurile pe care le avem aici nu sunt suficiente. Consider că aceasta este deci o problemă din ce în ce mai mult uh, ne uh, îndepărtăm uh, cei săraci de cei bogați și regiunile bogate de cele sărace. Și deci cred că este foarte important ca dincolo de aceste granițe să vedem că trebuie să găsim o soluție care să nu mai fie nocivă și pentru statele membre bogate. Și statele membre bogate cred eu că ar avea de suferit, pentru că toți profită din pe urma Uniunii Europene și acesta este conținutul acestei încercări a Comisiei, deci acestei comunicări, față de care noi facem o rezoluție. Ar trebui deci să avem grijă, și aceasta știm deja de mai mult timp, că toate aceste domenii din domeniul guvernanței economice să fie uh, Uh, foarte clar uh, gestionate în ceea ce privește competențele. Știm care este competența Uniunii, știm care e competența statelor membre și aceste competențe trebuie să fie clare. Știm că există metode pentru a putea permite totuși anumite chestiuni. E vorba de o metodă de coordonare, de exemplu, în care statele membre iau o decizie dincolo de, despre tabloul de bord, despre criteriile acestea. Nu putem să procedăm decât așa. Însă, cei care vor să pună acest element pe agenda politică a Consiliului, de exemplu, suntem noi. Noi suntem și cei care am făcut același lucru cu garanția pentru tineret. Garanția pentru tineri nu este neapărat o hotărâre um, a Consiliului, ci este o hotărâre a statelor membre. Și cred că dacă ținem de acest conținut și încercăm să-l perfectăm, atunci vom face progrese foarte mari, nu numai pentru statele membre dintr-o parte a Europei, ci și pentru celelalte. Cred că mai ales cele care sunt în criză vor putea să fie ajutate, pentru că nu poate să se tragă singură din mocirlă, ci au nevoie de ajutor și au nevoie de aceea de Europa. Cred că este singura cale prin care se poate să iasă din criză. Mulțumesc foarte mult, Elizabeth. Eu reușesc să renunț la dorința mea de a vorbi, cred. Domnul Ceaba ori dorește să mai ia cuvântul scurt, două minute încă o dată. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să vă spun, uh, a vrea să-i spun ceva lui Alejandro. Bineînțeles că suntem gata să avem o discuție cu Consiliul, putem să găsim o soluție uh, cât de repede, nu am vrut să evităm această dezbatere, dar ne-ar fi plăcut să avem o altă bază pentru discuția aceasta. Nu trebuie să punem întrebări uh, la, uh, sau să dăm răspunsul la întrebări la care cunoaștem deja răspunsul. Cred că dacă vrem cu adevărat să găsim un răspuns, trebuie să punem întrebările corecte. Nu aș vrea să-i judec pe socialiști pentru aceste opțiuni. Trebuie să profităm, bineînțeles, de toate posibilitățile pe care ni le oferă situația, dar astăzi, de exemplu, este Ziua Mondială împotriva sărăciei. Aceasta înseamnă că trebuie să fim foarte serioși atunci când vorbim de acest subiect. Cred că Uniunea Europeană dispune de un evantai foarte larg de instrumente, de mijloace de acțiune, care sunt limitate. Dar în ceea ce privește periferia și regiunile periferice, există fondurile structurale. Suntem însă toți conștienți de faptul că Uniunea nu are prea multe fonduri la dispoziție și că fondurile disponibile nu sunt suficiente pentru a uh, remedia aceste probleme. Putem, de exemplu, să ajutăm uh, pentru ordonare mai bună, putem să adunăm experiențe din toate părțile și să schimbăm între ele aceste experiențe, dar nu putem să uh, luăm, să tragem concluzii în locul statelor membre și nu putem afirma nici că Uniunea Europeană este capabilă să găsească soluții în ceea ce privește politicile sociale. Noi putem să facem propuneri, suntem parteneri uh, pentru ca să găsim o soluție, dar eu cred că trebuie să evităm o orientare care nu servește la nimic și care nu poate să fie finanțată din fondurile europene. Nu putem să declanșăm mecanisme automate pentru că Uniunea nu are fondurile pentru așa ceva. Trebuie să atragem atenția asupra problemelor din diferitele țări. Aceasta este și ceea ce facem atunci când lansăm inițiative pentru tineri. Uniunea își consacră acestui obiectiv 6 milioane, este doar uh, o picătură, de fapt, într-un ocean această sumă și nu putem decât să facem propuneri de încurajare a acestor acțiuni, însă până la urmă factura va trebui să vină plătită din partea statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc o dezbatere pe care sigur o să putem să o continuăm. Spune președintele, amendamentele până în 23 octombrie la ora 12 se pot depune. Vă rog numai în engleză pentru că nu avem timp să mai traducem aceste amendamente. Cred că este posibil, sper eu, să redactăm aceste amendamente în engleză pe 5 noiembrie, apoi Vom trata atât amendamentele cât și vom face votul pentru ele și în uh, decembrie vom fi la plenară cu acest raport. Acesta a fost punctul 14 de pe ordinea de zi. Trecem la 15, protecția socială pentru toți, inclusiv pentru lucrătorii independenți. Doamna Blinkeviciute are cuvântul și îi dau cuvântul doamnei Blinkeviciute. Ne bucurăm de această dezbatere. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. faptul că se poate pregăti un raport în cadrul Comisiei EMPL pe tema protecției sociale pentru toți, incluzând lucrătorii independenți, este un lucru extrem de important. Eu cred că este foarte important să vorbim despre acest subiect la nivel european, mai ales în contextul în care au existat reduceri bugetare în Uniunea Europeană și, în același timp, au existat și uh, date alarmante în ceea ce privește șomajul. E nevoie, deci, de mult mai multe protecție socială și, în același timp, bugetele sistemelor de securitate socială au uh, trebuit să sufere în tot felul de lovituri cât se poate de dure. A existat în același timp o diminuare a veniturilor, o creștere a șomajului, ceea ce a dus și la o diminuare a cotizațiilor sociale. Aceasta a pus în pericol uh, modelul social european. Raportul meu acoperă o serie de aspecte importante și conține două secțiuni. Prima secțiune se referă la securitatea socială pentru toți și a doua latură se referă la lucrătorii independenți și la securitatea lor socială. Acum voi prezenta pe scurt aspectele principale pe care le regăsim în raport. Aș vrea să subliniez faptul că este necesar să dezvoltăm și să modernizăm uh, sistemele de protecție socială existente pentru a putea asigura o protecție socială adecvată pentru toată lumea și aceasta bazându-ne pe un acces pentru toată lumea și pe principiul non-discriminării. Însă, făcând acest lucru, trebuie să ne asigurăm în continuare de capacitatea de a acționa foarte flexibil la schimbările demografice și la schimbările care au intervenit pe piața muncii. În același timp, trebuie să asigurăm o finanțare responsabilă și durabilă, mai ales în contextul crizei. Aceasta, mai ales în ceea ce privește prestațiile sociale adecvate. Am vrea să vă amintim și faptul că investițiile permit o reconciliere a obiectivelor sociale cu obiectivele economice. Iar investițiile sociale ar trebui să fie considerate nu ca o cheltuială, ci mai degrabă ca o investiție. Aș invita de aceea statele membre să dea prioritate ocupării tinerilor, să facă eforturi mai mari în acest domeniu și să se asigure că nu există o discriminare pentru lucrătorii tineri față de aceștia. Și, de asemenea, să nu le taie drepturile în domeniul acesta. Ar trebui ca statele membre să acorde o atenție deosebită celor mai vulnerabili, șomerii, handicapații, tineri, familiile cu un singur părinte, șo- um, pensionarii și familiile tinere. Trebuie să ne asigurăm că aceste grupuri de societate sunt protejate. În același timp, statele membre trebuie și să se asigure că uh, prestațiile sociale să fie mai accesibile tuturor. În primul rând trebuie să fie accesibile celor care sunt mai vulnerabili și celor care au nevoie de îngrijiri pe termen lung. Aș vrea să vă atrag atenția și asupra problemei accesibilității prestăților sociale în zonele rurale. Având în vedere că din ce în ce mai des avem situații în care lucrătorii sunt exploatați, aș propune să luptăm mai activ împotriva muncii la negru și împotriva precarității la locul de muncă. Aceasta ne-ar permite o protecție suplimentară socială a lucrătorilor. Aș dori să subliniez în același timp că atunci când încercăm să facem economii, nu se poate accepta ca contracte de muncă obișnuite să fie substituite de, către, de contractele atipice de muncă, pentru că aceasta, de fapt, diminuează protecția socială. Aș cere de aceea Comisiei să revizuiască regulamentul cu privire la protecția socială. Cer și Comisiei să analizeze situația și să se asigure că amendamentele în aduse legislației naționale în ceea ce privește dreptul muncii să aibă un impact pozitiv pe securitatea socială din, uh, că, pentru lucrători și ca principiile securității sociale să nu fie încălcate. Aș vrea să mai spun câteva cuvinte despre lucrătorii independenți acum, pentru că mm, eu aș vrea ca acest subiect să fie prioritar în raport. Există mai multe riscuri în acest sens. Trebuie să menționăm uh, faptul că natura lucrurilor de muncă se schimbă, există din ce în ce mai mulți uh, lucrători independenți și deci există din ce în ce mai mult riscul ca acești uh, lucrători să nu fie protejați corect din punct de vedere social. Ceea ce mi se pare foarte important pentru acești lucrători uh, independenți este că nu există momentan o definiție clară a lucrătorului independent. Iată de ce cer Comisiei să elaboreze definiții clare și foarte riguroase a acestor lucrători, pentru ca să definim mai clar uh, care sunt uh, locurile de muncă atipice și care sunt toate formele de lucru independent care există în societate. Numai așa putem să aplicăm corect aceste garanții sociale, sociale pe care le, le vom avea și drepturile sociale. Va trebui și să definim și să identificăm clar care sunt falși lucrători independenți. Un uh, lucrător fals independent poate să fie un instrument de concurență neloială sau poate să fie și un pretext pentru a înlătura anumiți lucrători de la drepturile care li se cuvin. Iată deci ce risc avem la acest nivel, risc de dumping social, de distorsiunea concurenței și de încălcare a drepturilor. Deci aspectele cele mai importante pe care aș vrea să le subliniez din nou, având în vedere că nu există o definiție comună, Există o coordonare din ce în ce mai dificilă din acest motiv a securității sociale a lucrătorilor independenți, ceea ce se poate apoi vedea și în restrângerea liberei circulații a lucrătorilor. În al doilea rând, nu există destule date importante și clare despre aceste forme de lucru, deci trebuie actualizate datele statistice și trebuie să um, fie, deci, mai transparente toate aceste informații, ceea ce ne va permite să lucrăm mai eficient, să putem înregistra mai bine activitățile economice a tuturor grupurilor de lucrători independenți și să încercăm să le garantăm o poziție socială în funcție de vârsta și uh, genul, sexul lor și așa mai departe. Aș vrea să ne asigurăm și că în cazul îmbătrânirii populației, în cazurile de persoane cu handicap, uh, un handicap fizic sau în cazul uh, concediului de paternitate, să existe și acolo clauze de securitate, de garanție pentru a avea într-adevăr un statut solid. Cine dorește un statut de, al lucrătorului independent foarte solid, trebuie să fie informat foarte rapid despre drepturile care le revin și despre drepturile și obligațiile care recurg din acest, decurg din acest statut. Statele membre trebuie să poată să asigure o astfel de serie de informații. Aș vrea să vă atrag atenția și asupra unui grup de lucrători care devine din ce în ce mai important, adică lucrătorii independenți care sunt, de fapt, dependenți economic. E vorba de lucrători care, din uh, profilul lor de lucrători, sunt, de fapt, foarte apropiați de salariați, de angajați și protecția lor socială trebuie să fie de aceea comparabilă cu cea a lucrătorilor angajați. Fiind dat că nu prea mai am timp să vorbesc, aș vrea să mă opresc aici și să ascult intervențiile colegilor și uh, ai, uh, ale, ai raportorilor fictivi, pentru că cred că împreună am putea îmbunătăți acest raport foarte bine. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă raportor. Am mai mulți raportori din umbră. Filip Benion este primul și după aceea Marie și uh, Marie Cornelison și cred că cam atât. Să vedem din partea comisiei după aceea. Deci, Phil, te rog. Yes, uh, is that on? Yeah, thank you. Um... Mulțumesc. Problema o reprezintă faptul că până uh, ieri după masă târziu uh, nu a fost tradus textul în uh, engleză am fost la un trialog uh, aseară și m-am uitat uh, așa foarte uh, rapid pe text. Nu pot face decât unul sau două comentarii. În primul rând, în ce privește accesul la securitate socială și nivelul de securi securitate socială, sunt chestiuni foarte importante, dar să nu uităm că e o chestiune care este de competența statelor membre, dar cred că este foarte bine să avem o dezbatere pe aceste teme și trebuie să abordăm toate aceste teme cu mare prudență. Sunt de acord și cu faptul că statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a combate sărăcia și excluziunea socială și mă bucur de faptul că se recunoaște în raport diferențele între statele membre. De asemenea, sunt de acord că uh, această muncă independentă poate fi văzută ca o flexibilitate pe piața muncii, dar trebuie să beneficieze de protecție socială adecvată. Nu știu dacă Comisia va putea veni cu o definiție juridică foarte clară. Putem pune această întrebare, dar să vedem care va fi răspunsul. E foarte greu, pentru că totul ține de sistemul fiscal și de legile uh, fiscale în vigoare în diversele state membre fiscalitatea, să nu uităm, este de competența statelor membre și s-ar putea să apară probleme, respectiv să nu putem avea o definiție de tip uh, calapod care să se potrivească cu toate uh, situațiile diferite de la un stat uh, membru la altul. Deci nu cred că e de competența uh, Comisiei să sancționeze angajații în cazul în care uh, lucrează independenți. deci cred că ar fi mai bine să uh, se ofere consiliere statelor membre. Iată ce doream eu să spun deocamdată. Sunt câteva observații succinte și atept cu nerăbdare să cooperăm constructiv în următoarele săptămâni pe acest dosar. Mulțumim, Phil. Și acum, uh, Marie Cornelisen, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este foarte important să uh, abordăm acest subiect acum, Uh, în acest moment, pentru că cu criza economică nu numai că am asistat la o creștere a numărului de lucrători independenți, uh, ci și o schimbare în uh, motivația de a opta pentru a lucra ca lucrător independent. S-a spus că unii, unele persoane preferă această muncă independentă pentru faptul că au mai multă flexibilitate, E o muncă, o formă de muncă mai inventivă, dar mulți uh, lucrători au ajuns să lucreze independent pentru că au fost obligați, pentru că nu uh, pot beneficia de un contract pe o durată nedeterminată, de exemplu pentru că uh, multe structuri, de exemplu de îngrijire a copiilor, au avut de suferit de pe urma crizei și deci femeile au fost obligate să rămână să lucreze acasă pentru a se putea ocupa și de copii. Apoi nu se respectă uh, Uh, regulile de uh, salarizare, normele de salarizare, de exemplu, uh, în țările care au măsuri de tranziție, în țările de jos, de exemplu, s-a impus aplicarea acestor măsuri tranzitorii lucrătorilor croați care nu pot lucra cu un contract în regulă în țările de jos și uh, deci vor fi obligați să opteze pentru această uh, posibilitate de a lucra ca lucrător independent uh, și deci uh, toți acești lucrători croați vor fi expuși exploatării. Dar, încă o dată, cred că a sosit momentul să vedem cum putem corecta astfel de situații Să nu uităm că în rândul lucrătorilor independenți domnește sărăcia în multe state membre. Sunt de acord cu domnul Benien cu această idee că s-ar putea să ne izbim de anumite obstacole în ce privește definiția. Va fi greu să găsim o definiție pentru lucrătorul independent, fi, pentru că știm că a fost greu să găsim o definiție pentru conceptul de lucrător. De zeci de ani ne, ne, ne, ne chinuim și apoi uh, să vedem uh, dacă nu ar fi bine să optăm pentru o definiție a lucrătorului independent în uh, statul gazdă și pentru ca astfel să reducem posibilitatea de exploatare. N-am citit nici eu textul în uh, amănunt, dar abia aștept uh, să îl citesc mai atent și să avem uh, dezbateri constructive cu raportorul și cu raportorii din umbră. Mulțumesc. E cineva de la Comisia Europeană în sală? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte pe scurt, pentru că nici noi nu am avut timp să citim amănunțit raportul. Bineînțeles că sunt multe aspecte cu care suntem de acord, de exemplu investițiile sociale. Uh, suntem, suntem de acord și cu faptul că va fi foarte greu să uh, găsim o definiție. Aici aș dori să subliniez faptul că munca la negru și munca independentă ascunsă Uh, decurg uh, dintr-un vid juridic, deci suntem de acord cu multe aspecte care au fost aici evidențiate și împreună cu colegii vom încerca să uh, venim cu detalii în legătură cu acțiunile, posibilele acțiuni pe care le putem adopta, dar în orice caz avem la dispoziție mai multe inițiative. Mulțumim! Foarte pe scurt, Vilia, pentru concluzie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, colegilor care au uh, luat uh, cuvântul la această dezbatere. Aș dori să mulțumesc și colegului Phil Bennion. Știu că, sigur că statele membre au competențe în acest domeniu al securității sociale, dar rolul nostru este să transmitem un mesaj politic, mai ales în vremuri de criză. Uh, și știm că, de obicei, în uh, vremuri uh, precum cele de astăzi, vremuri de restriște, persoanele cele mai afectate sunt persoanele cele mai vulnerabile, lucrătorii cel mai, cei mai vulnerabili. Deci, noi cred că trebuie să transmitem acest uh, uh semnal conform căruia Uniunea Europeană nu uh, poate tolera o astfel de situație, respectiv ca lucrătorii cei mai uh, vulnerabili să aibă de uh, suferit. Domnul Phil Benyon s-a referit la problema definiției. Da, într-adevăr știu că e foarte greu să ajungem la o definiție comună, pentru că în toate statele membre conceptul de lucrător independent uh, să fie înțeles la fel. Dar Comisia Europeană poate ar putea să se gândească la criteriile pe care le-am putea folosi pentru a ajunge la o poziție comună în acest domeniu. Mă bucur de faptul că doamna Cornelisen uh, pregătește un uh, aviz pentru Comisia uh, FAM și ne-a tras atenția în această dimineață asupra situației femeilor, pentru că e un aspect foarte important în contextul actual. Cred că cu toții, împreună, la Comisia de Ocupare, vom putea să pregătim un raport extrem de important în atenția Consiliului, a Comisiei, dar important pentru toată lumea. În orice caz, eu sunt dispusă să cooperez cu colegii pentru a ajunge la un raport cât mai bun. Da, și vom înainta amendamente până la data de 24 octombrie. Pe 25 noiembrie vom analiza subiectul și în decembrie în Comisia Envi vom avea uh, dezbaterea. În februarie anul viitor uh, Documentul va fi dezbătut în plen. Iar, în mod normal, după punctele 15 ar urma 16, dar noi de la bun început am schimbat ordinea de zi și este vorba acum de subiectul 13, crearea unui mediu favorabil pentru ca întreprinderile, mediul de afaceri și întreprinderile nou înființate să creeze noi locuri de muncă. Doamna McIntyre are cuvântul. So Mulțumesc, președinte. Mă bucur de faptul că comisia noastră a fost de acord cu acest uh, raport din proprie inițiativă. Am avut deja două avize în acest domeniu, unul uh, referitor la accesul la finanțare și apoi uh, celălalt referitor la reducerea birocrației și comisia noastră le-a sprijinit pe ambele. Cu toții înțelegem că ocuparea reprezintă chestiunea socială cea mai importantă cu care se confruntă Europa acum și sper să putem să ne bazăm uh, pe rezultatele obținute până acum și să progresăm. După cum știm, uh, IMM-urile și micro-întreprinderile asigură 90 de milioane de locuri de muncă în sectorul privat în europeană și uh, aici se află potențialul cel mai mare de creare de locuri de muncă, dar și pentru creștere și pentru inovare. 85% din noile locuri de muncă în ultimii 10 ani au fost create în IMM-uri însă ne așteaptă foarte multe provocări pe care am încercat să le abordez în acest raport. L-am uh, împărțit în mai multe secțiuni, precum crearea de locuri de muncă, competențe, antreprenori, antreprenoriat. Și în acest domeniu al uh, antreprenoriatului, mi se pare îngrijorător faptul că um, în ultimii trei ani, numărul persoanelor care voiau să creeze o întreprindere a scăzut de la 45 la 42%. E foarte important ca uh, spiritul uh, întreprinzător uh, să fie încurajat uh, cât mai repede cu putință, chiar de pe băncile uh, școlii și ca cineva care dorește să-și crește propria afacere, de exemplu de la facultate, să fie ajutat sau chiar să-i se acorde o a doua șansă, pentru că avem, uh, știm foarte bine, um, mici patroni care au dat faliment uh, prima dată, dar care ar putea au potențial pentru altă afacere. Cred că este foarte important deocamdată să subliniem că se pune mult accentul pe aspecte precum um, măsurile de revizuire. Cred că refit. Cred că e foarte important să Uh, încurajăm uh, propunerile care să reducă birocrația inutilă pe umerii întreprinderilor. Știm că în ultimii 5 ani, în urma propunerilor noastre, au fost eliminate cam 5.000 uh, de texte legislative inutile. Cam 20 de milioane de euro au fost economisiți, chiar mai de lire, au fost uh, economisiți, Baros, domnul Barroso a propus uh, măsuri pentru a, re, pentru a reduce birocrația inutilă la Consiliul European de săptămâna viitoare. În Regatul Unit a fost înființat un grup de experți care a publicat un raport pentru a atrage atenția asupra acestor reguli inutile care nu reprezintă decât uh, piedici în calea competitivității firmelor britanice și reprezintă tot atâtea obstacole pentru exportatori, pentru companiile uh, de tip startup uh, care uh, doresc să se extindă, de exemplu. Și premierul britanic s-a adresat și altor lideri europeni pentru a încuraja să ia măsuri pentru a reduce această birocrație inutilă și pe care le va prezenta și săptămâna viitoare la Consiliul următor um, mediul de afaceri, patronii au uh, spus, de exemplu, că regulile europene au la bază idei foarte bune, dar uh, care se pierd pe parcurs atunci când sunt uh, puse în aplicare, ceea ce poate avea consecințe nedorite. Cât de des am auzit acest mesaj? De asemenea, domnește și sentimentul că IMM-urile, afacerile mici, au fost afectate în mod exagerat de birocrația inutilă. M-a bucurat de faptul că înainte de acest raport am, am organizat o audiere la comisia noastră în care foarte multe puncte de vedere și uh, unghiuri diferite au fost exprimate și cred că una dintre chestiunile cele mai uh, uh interesante și care face și obiectul uh, controverselor câteodată o reprezintă sănătatea și siguranța. Și vreau să subliniez acest lucru foarte clar, așa cum s-a spus și la această audiere. Uh, eu cred că ar trebui să vizăm reducerea birocratiei și nu a nivelului de protecție a lucrătorilor. Dacă reducem complexitatea acestor leguri și dacă înlesnim uh, situația sau viața uh, întreprinderilor, cred că creștem nivelul de protecție pentru lucrători. Bineînțeles că există puncte de vedere foarte diferite în legătură cu felul în care putem aborda chestiunea șomajului și a creării de locuri de muncă și sper să putem uh, lucra în spirit de cooperare, să găsim un teren comun în comisia noastră și sper să iau cât mai multe contribuții și observații cu putință. Aștept cu nerăbdare în orice caz să cooperăm cu raportorii din umbră la acest raport și cred că este foarte important să venim cu propuneri concrete pe care Comisia, statele membre și uh, companiile, societățile să le poată prelua. Mulțumesc. Din raportorii din umbră o am pe listă pe Marie. Dorești să intervii? Te rog. Mulțumesc foarte mult. Mrs. McIntyre, um, I think uh, for a great part... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că în mare măsură suntem uh, de acord. Noi putem sprijini aceste măsuri. Sigur că suntem uh, de acord cu toate măsurile care încurajează IMM-urile, apoi uh, încurajează crearea de noi uh, întreprinderi. Cred că e foarte important ca societățile, companiile să aibă acces la informații care să le permită să aibă acces la creditare. În ce privește flexibilitatea pe piață, poate avem o poziție puțin diferită, nu mă surprinde însă. Uh, sunt multe amendamente însă pe care le putem uh, susține, de exemplu posibilitatea de a uh, te forma, de a învăța la locul de muncă, reducerea birocrației și așa mai departe. Cred că trebuie să ajungem la un echilibru, pentru că um, câteodată birocrația are ca menire protecția lucrătorilor și e în lege pentru că trebuie să fie acolo. Și eu am uh, învățat așa din mers și cred că din experiența mea vă pot spune că e important să încurajăm pe tineri să dobândească experiență, dar pe de altă parte nu trebuie să îi um, exploatăm ca o formă foarte ieftină de mână de lucru. Uh, deci, cu aceste mențiuni, uh, voi spune că voi depune amendamente și sper să ajungem la un raport echilibrat. Mulțumim, Marie. Acum, din partea socialiștilor și democraților, Sergio, ca raportor din umbră. Sí, gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest raport are încă o serie de lacune. Pentru că multe din problemele IMM-urilor nu sunt menționate. Deci, din acest punct de vedere, raportul nu este echilibrat. Doamna Cornelis deja a spus că Aici este vorba de costuri sociale și de uh, reformarea piețelor muncii. Din acest punct de vedere, nu putem uh, susține întru totul acest raport. Și aș menționa câteva argumente. Costurile curente, în cea mai mare parte, sunt suportate de IMM-uri se vorbește în cinci locuri despre costurile sociale și salariale, dar nicăieri, de pildă, despre costurile legate de consumul de energie electrică care în multe domenii sunt la fel de ridicate pentru IMM-uri cum sunt costurile sociale. Dacă dorim ca problemele IMM-urilor să fie rezolvate și dacă uh, pe de altă parte, uh, nu ne gândim decât la costurile salariale și la uh, faptul că uh, salariile trebuie să fie echitabile sau drepturile la pensie trebuie să fie echitabile. Și spunem că doar acestea ar fi un handicap în ce privește sporirea locurilor de muncă, cred că greșim. Eu Aș putea să fiu de acord cu raportoarea că trebuie să fie reduse costurile administrative. Dar, în acest caz, să vorbim în același timp despre o dereglementare, descentralizare, cred că se merge prea departe. Nu este vorba doar de uh, o viziune diferită, ci de probleme de conținut serioase. Deci, uh, Sigur, ne referim la birocrația foarte complicată când este vorba despre înființarea unui IMM. Sunt de acord că ă, aici trebuie să reducem birocrația, indiferent de altfel de mărimea întreprinderii care urmează să fie înființate. Dar nu putem să ă, ne limităm la formulări de ordin general. Trebuie să ținem seama de aplicarea directivelor privind siguranța la locul de muncă, de alte directive și uh, Uh, din acest punct de vedere, uh, s-ar putea să fie vorba nu doar de reducerea birocrației, ci și de pierderea unor drepturi. Iar uh, aici, pentru noi, este o limită pe care nu putem să o depășim. În ce privește proiectul, deci există lacune, am putea să încercăm să completăm propunerile. Dar să mai ținem seama și de faptul că toate IMM-urile din Europa în clipa de față se plâng de lipsă de fonduri, de in, uh, capacitate de a accesa credite. Este o problemă răspândită în Europa de Sud-Est sau faptul că dobânzile la credite sunt foarte mari. Această problemă nu este menționată. De ce nu stimulăm posibilitatea de a ajunge la credite mai avantajoase? Pentru că aici marile întreprinderi sunt avantajate. Deci să avem în vedere și aceste costuri ridicate pentru IMM-uri. Cu câteva luni în urmă a existat uh, o inițiativă pentru tineret ca pe această cale să uh, se faciliteze accesarea unor uh, mijloace, unor credite pentru crearea de locuri de muncă pentru tinerii lucrători. Deci, uh, ca tinerii să poată să înființeze întreprinderi. Un alt aspect important. Inovarea, capacitatea de a uh, se angaja în uh, competitivitatea economică, inclusiv în calitate de IMM-uri. Asta nu se menționează, tot așa cum nu sunt menționate aspecte legate de New Economy, care ar putea să fie un aspect important al viitorului Europei, economia solidară. Și mai există și problema legată de așa zisa independență a lucrătorilor. Ehm, ce se întâmplă dacă uh, nu vor exista locuri de muncă pentru lucrătorii independenți, cei care ajung să fie uh, șomeri pe termen lung, care caută soluții, încearcă la un moment dat să intre pe piață în calitate de lucrători independenți, uh, timp de mulți ani nu au fost angajați, sunt obligați să încerce și această șansă, dar nu o pot fructifica, pentru că, ă, de fapt, există mereu pe piață ă, scădere a locurilor de muncă și tendința întreprinderilor de a reduce costurile salariale. Și voi încheia spunând că am constatat că în acest raport există încă lacune, aspecte netratate și, de asemenea, din punctul meu de vedere, anumite aspecte ar trebui să fie altfel tratate. Dar sper că vom ajunge până la urmă la o soluție. Bun, acum Phil Bunyan din partea liberalilor, după aceea Ceaba Öri din partea PPE și uh, Comisia. Iar în final uh, va avea cuvântul din nou raportoarea. Phil, ai cuvântul. Mulțumesc. Uh, da, este uh, de fapt în uh, numele domnului Tebeco, pentru că el nu a primit raportul înainte de a se deplasa la Tallinn și ca atare ne spune ce și-ar dori de fapt să ofere acest uh, raport. El este de acord că IMM-urile sunt de fapt uh, un fel de coloană vertebrală a economiei și că trebuie să existe o stimulare a existenței lor pe piață. Pe de altă parte, sigur că nu ne dorim elaborarea unui nou raport privind IMM-urile fără să schimbăm uh, lucrurile esențialmente în practică. Trebuie să ne gândim că a existat un alt uh, raport uh, care a fost uh, votat la începutul acestui an în ce privește accesul IMM-urilor la credite. În clipa de față însă antreprenorii se plâng că situația lor nu s-a schimbat. Deci este momentul să se acționeze și nu trebuie să pierdem multe cuvinte în acest domeniu. Eu cred că în raport ar trebui să stabilim anumite priorități și sunt menționate patru domenii prioritare. Uh, sigur, îmbunătățirea uh, accesului la finanțare într-o manieră durabilă, după aceea atragerea de noi investitori și de capital. În al doilea rând, sistemul educaționale, pentru că trebuie să existe o forță de muncă corespunzător uh, pregătită și businessul trebuie să uh, beneficieze de lucrători care sunt pregătiți adecvat. Reducerea poverii administrative pentru IMM-uri, de altfel doamna McIntyre a menționat acest lucru și este nevoie să existe o nouă legislație europeană pe plan uh, comunitar și regional, care însă să nu complice lucrurile din punct de vedere administrativ. De asemenea, trebuie să ne gândim uh, că uh, vor veni pe piața muncii uh, oameni noi care trebuie să fie bine pregătiți pentru că altfel nu va putea să se dezvolte economia. Și eu cred că în săptămânile următoare vom putea completa cu propuneri acest document. Mulțumesc! Ultimul vorbitor din partea eurodeputaților este domnul Ceaba Eri. Vă mulțumesc foarte mult. Nu vă voi reține atenția prea mult. Vreau să spun că uh, Filip Bulon este raportor din partea noastră și uh, uh, el ar fi dorit să participe la această dezbatere, dar există voturi și în alte comisii. A sperat că va putea să se întoarcă la timp. Nu a reușit să o facă. În orice caz vreau să vă asigur că suntem foarte interesați de acest subiect. Vom urmări uh, evoluția uh, pregătirii documentului cu mare atenție și vom contribui la el. Mulțumesc din partea comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisia salută acest raport, pentru că este un subiect care ne interesează. Cum poate contribui Uniunea Europeană pentru a crea un mediu favorabil dezvoltării activității întreprinderilor? Ehm, trebuie să existe eh, elemente cheie care să se afle în atenția eh, raportului, cum sunt accesul la finanțare și eh, acesta este un pilon cheie în ce privește strategia strategia noastră industrială. Noi am adoptat planul de acțiune antreprenorial în care încercăm să eliminăm obstacolele în dezvoltarea antreprenoriatului în Europa. Comisia are o activitate proactivă în analizele eh, follow-up ale aplicării acestor prevederi. Pe 2 octombrie, Comisia a mai făcut un pas important, a încercat să adapteze la obiectiv prevederile activității în acest domeniu pentru a vedea unde trebuie să intervenim simplificând legislația și birocrația și uh, pentru a facilita astfel implementarea uh, legislației europene. Noi trebuie să creăm un cadru legislativ care să stimuleze dezvoltarea pieței, să stimulăm adoptarea noilor tehnologii, eliminarea barierelor în crearea crearea de locuri de muncă. Iar eh, din acest punct de vedere, sigur că și activitatea întreprinderilor mici și mijlocii este esențială și eu cred că va trebui să eh, acționăm eficient în toate domeniile relevante. Pentru a atinge aceste obiective, atât pe plan național, este nevoie de reforme structurale, dar evident și cele pe plan comunitar. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc la rândul meu, iar acum, în încheierea dezbaterii, doamna McIntyre, raportoarea noastră, aveți cuvântul. Doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Marie, îți mulțumesc și ție foarte mult pentru susținerea ta. Știu că există domenii în care poate exista un dezacord, dar noi urmărim uh, sugestiile, propunerile tale de amendament și în ce privește domnul Gătieri. Da, raportul sigur că are unele deficiențe și voi saluta Eh, cu siguranță amendamentele, inclusiv ideea legată de a avea în vedere și costurile legate de consumul de energie este foarte important. Dar știți că noi vom avea posibilitatea într-un asemenea raport de inițiativă să elaborăm un text care să nu depășească în mod normal patru pagini, ceea ce este foarte greu și greu să avem în vedere toate punctele de vedere. Și cred că aliniatul 13 Uh, are prevederi legate de cheltuieli. Dacă veți dori să colaborați, voi fi recunoscătoare. Mulțumesc și lui Fie și domnului Zabaco și aștept cu interes propunerile de amendament. Iar domnul Ori, numele domnului Bolan, uh, de asemenea ne-a asigurat că vor fi interesați de colaborare și eu cred că uh, prin activitatea din comisia noastră vom putea să întrunim într-un raport toate aspectele evocate și în felul acesta să completăm celelalte propuneri ale Comisiei. Cred că trebuie să recunoaștem că există mari disparități în interiorul Uniunii Europene, uh, există diferențe între statele membre în ce privește șansa de a înființa un business, în ce privește termenele necesare. În Marea Britanie este vorba despre 30 de zile, în altele de uh, 40 40 de zile sau de mai puțin. Va trebui să avem un schimb de bune practici din acest punct de vedere. Iar în ce privește înființarea de întreprinderi, sigur că și reducerea birocrației și termenului până la care o afacere poate să demareze este esențială pentru crearea locurilor de muncă. Să ne gândim că uh, există și posibilitatea ca prin mii de locuri de muncă create să scadă șomajul și acest lucru s-a întâmplat recent. Președintele, mulțumesc foarte mult. 4 noiembrie este termenul de depunere a amendamentelor la ora 12. Le așteptăm până la această oră. După aceea, în decembrie, în Comisia de Ocupare a Forței de Muncă vom vota și după aceea, în ianuarie, în plenară. Iar acum uh, vom da ocazia lui Richard Howard să intervină pentru că va putea să se revanșeze având o intervenție foarte scurtă. Richard, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru că ați fost flexibil și mi-ați dat cuvântul mai înainte, pentru că știu că în ceea ce privește responsabilitatea întreprinderilor este un subiect care mă preocupă foarte mult și responsabilitatea corporațiilor de asemenea. Când e vorba de transparență și impactul pe drepturile omului, uh, pe mediu, am avut multe discuții în acest sens, în această comisie și uh, au existat uh, mai multe amendamente la legislația privind companiile pentru ca să se poată integra uh, toate recomandările, de exemplu, ale comisiei noastre prin intermediul rapoartelor de anul trecut. Comisarul Barnier a publicat de asemenea o propunere în acest sens și dumneavoastră m-ați numit în mod uh, m-ați numit ca raportor pentru acest uh, subiect. Au fost înaintate mai multe amendamente și aș vrea să vi le prezint acum foarte pe scurt. Un prim amendament se referă la valoarea um, lanțului de aprovizionare și a, la aprovizionare în general. Cred că deputații din această comisie vor înțelege că dacă un raport este restricționat la operațiunile um, cartierului general, adică a firmei principale într-unul din statele membre, nu este neapărat uh, un lucru uh, care putem să reglementăm noi. Noi vorbim mai mult de lanțul de aprovizionare, dar sigur că se poate ajunge și la extrema cealaltă și se spune că unele companii vor să știe toți aprovizionatorii din toate țările și cine face parte din acest lanț, ceea ce nu e neapărat nici aceasta o soluție foarte bună. În principiile directoare a ONU s-a vorbit despre uh, Um, un studiul de impact care s-a făcut, uh, în care principiul de due diligence a fost cel mai bun și amendamentul mele reflectă exact acest principiu. Apoi o altă problemă este dacă suntem de acord cu cadrele, cadrul internațional care există în acest domeniu. Există mai multe păreri uh, despre acest subiect. proiectul de uh, lege prevede așa ceva. Noi n-am vrea să fim însă prea prescriptivi și am adăugat la amendamentele mele o reformulare a principiilor care ne ghidează și principiilor ONU, dar și principiile de drepturile omului și, de asemenea, spuneam că uh, trebuie să se uh, țină cont de recomandările bordului pentru reducerea dioxidului de carbon în, în domeniul acesta. Aceasta ne dă un în final un semnal foarte important și cred eu și o obligativitate juridică la care sper eu ca și Comisia să reacționeze. Aș recomanda să facem o întărire, o obligație, de întări, o obligație mai importantă în care statele membre trebuie să um, se supună acestor uh, reguli, dar cred că Comisia va trebui să ia un, o decizie în acest sens, va vedea ce se întâmplă cu considerentele uh, și putem dezbate considerentele în detaliu cu altă ocazie. Aș recomanda să ne uităm la posibilitatea de a avea indicații și în regulile financiare există reguli indicatoare care sunt importante pentru că ele dau o oarecare certitudine a operatorilor pe acest, în acest domeniu și cred că în domeniul uh, de mediu sau în care este legat și de drepturile omului este important să avem aceste indicații. Eu uh, personal uh, mi se pare că am, avem nevoie de așa ceva pentru că altfel suntem foarte limitați. Aș fi vrut de asemenea să mă asigur că multe din aceste elemente sunt uh, preluate de către toată comunitatea internațională. Sper ca ele să fie preluate la reuniunea anuală generală a tuturor companiilor și cred că aceasta este o, o sugestie bună. Aș vrea să mai spun un singur lucru. Sunt foarte bucuros să răspund la întrebările în legătură cu amendamentele colegilor. Sunt uh, un mare susținător al acestor subiecte. Știți că susțin și principiul de raportare integrată. Uniunea Europeană nu poate să legisleze în domeniul raportării integrate și probabil că acest lucru se va face pe o perioadă de 10 ani mai degrabă. Nu putem să lăsăm uh, legislația așa cum este ea astăzi. Însă ceea ce încercăm noi să facem nu este neapărat să facem politici din punct de vedere social, pentru că există, e, e important într-adevăr să ne aplicăm regulile de raportare financiară, dar acestea au și un impact pe alte domenii și vrem ca companiile lor să-și integreze această informație în toate planurile pe care le fac. Aș vrea de aceea să încercăm în acest moment să avem un considerent cu privire la directiva care spune că încurajăm statele membre să implementeze această directivă într-o manieră care să fie consecventă față de obiectivele raportării integrate. Și cred că nimeni nu poate să fie împotriva acestui fapt. Cred că această afirmație ar putea să transmită un semnal foarte puternic. Iată, aceasta este una din recomandările mele principale, dar mă bucur să aud și părerea colegilor, pentru că uh, aș vrea să le răspund, bineînțeles, dacă au întrebări și vă mulțumesc încă o dată că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mai am doi vorbitori pe listă, Phil Benyon și Thomas Mann. Te rog, Phil. Uh, uh, Mulțumesc. E din nou raportul lui Phil de Baker. Cred că a, a ajuns o zi, a ales o zi foarte bună ca să meargă la Talin pentru TNT. El consideră că responsabilitatea corporatistă este una care poate să creeze avantaje de concurență, de competitivitate și uh, deci că compania poate să devină și mai vizibilă prin acest sens. El a cerut de asemenea să știe de ce mai puțin de 10% din uh, companiile mari din Europa dau informații sociale și de mediu uh, public, în mod public. Nu, este probabil convins, nu sunt probabil convinse de valoarea adăugată evidentă pe care o aduc cu sine. Oricum, ceea ce este clar, raportarea aceasta trebuie să se facă pe bază voluntară. Dacă vorbim de sarcina administrativă, este foarte fericit de propunerea prin care IMM-urile sunt ex exonerate de aceste obligații, pentru că s-ar putea ca costurile pentru, drepturi, pentru resursele umane și pentru uh, sarcina administrativă să fie prea mari. Se salută de asemenea și propunerea Comisiei care dă totuși o marjă de flexibilitate. Dar s-ar putea să fie nevoie de o uh, abordare mai largă în ceea ce privește anumite operațiuni. Unele state membre însă nu au aceeași uh, situație și uh, nu pot să acceseze la aceste noi reguli și de aceea ar trebui să creăm mai întâi un nivel de egalitate. Mulțumesc! Acum o să ies puțin din rolul meu de președinte și o să încerc să contribui și eu la acest raport lucrăm împreună deja mai mult, de mai mult timp la, la subiectul acesta, CSR, și cred că vom reuși să finalizăm și acest pachet. Mi se pare că Faptul că CRS-ul este o mare, o parte importantă a culturii antreprenoriale este un lucru foarte important. În foarte multe întreprinderi deja se aplică aceste reguli și sunt de acord cu Phil Bennion, care tocmai ne-a atras atenția asupra faptului că acesta este și un semn de competitivitate din partea întreprinderii respective, faptul că poți să fii foarte activ atunci când uh, ai uh, conștientizat acest lucru în întreprindere, că ai o răspundere pentru societate, că ai răspundere pentru lucrătorii pe care îi angajezi, pentru felul în care gestionezi toate resursele întreprinderii surprinderii tale. Deci cred că e foarte important să menționăm acest lucru. Cred că întotdeauna trebuie să, însă să optăm pe o bază de voluntariat. Um, adică nu ne-ai spus dacă e vorba de o chestiune facultativă sau dacă e vorba de o chestiune obligatorie, de fapt, și cred că e bine dacă lăsăm această parte deschisă. În primul rând, întreprinderile trebuie mai întâi să integreze această nouă abordare. Nu e vorba numai de întreprinderile mari care pot să facă recurs la experți, ci și IMM-urile care vor face eforturi ca să se aducă, ajungă la aceste standarde, dar nu trebuie să aducem uh, noi sarcini administrative și birocratice. Singur, simplu fapt că ai făcut foarte mult în acest domeniu și că vrem să ajutăm întreprinderile pentru ca să devină mai concrete în acest domeniu, cred că deja este o mare realizare. Dacă acesta este semnalul, cred că putem face pași uh, concreți înainte. Vreau să vorbesc foarte pe scurt pentru că suntem uh, puțin în afara calendarului, în afara programului. Dacă cineva de la comisie dorește, comisie, îmi cer scuze, dorește să ia cuvântul, poate să o fac acum, dar nu văd pe nimeni. Bun. Richard, atunci, Ultimul cuvânt, mulțumesc, Thomas. Sunt de acord cu tot ceea ce ai spus că faptul că vom ajunge la un compromis este deja un mare pas înainte. Ai dreptate să spui acest lucru, sunt absolut de acord cu tine și vom face tot posibilul ca să atingem acest rezultat. Trebuie să fie foarte clar, amendamentele pe care le-am înaintat eu în fața comisiei sunt absolut co- coerente cu ceea ce am uh, hotărât anul trecut. E vorba de compromisuri pe aceeași temă și cred că aceasta ne va putea salva foarte mult timp și sunt foarte bucuros dacă pot să vă răspund la întrebări în legătură cu acestea și să discutăm despre ele. În uh, limbajul pe care îl folosim noi, pentru că foarte multă lume ascultă aceste dezbateri, vreau să vă lansez un apel, așa cum am făcut-o și anul trecut, să folosim cuvintele pe care le-a făcut uh, Uh, le-a folosit Philip despre comply or explain, adică ori te, ori uh, te conformezi, ori explici de ce nu. Aceasta este obligație față de întreprinderi. Chiar dacă este vorba de o chestiune facultativă, se știe că, de exemplu, la ONU s-a adoptat acest principiu și s-a adoptat și de către Comisia Europeană, deci e vorba de standarde care sunt deja recunoscute. Ar trebui să existe însă un amestec uh, inteligent între facultativ și obligatoriu. Avem multe comentarii fiecare despre acest subiect, dar de fapt există un consens deja despre cum să se împletească aceste două chestiuni. Cred însă că rezervele pe care le-ai exprimat tu și uh, Uh, rezervele exprimate de fapt și de alții pe care le-ai sintetizat tu, ar putea să fie rezolvate cât mai bine prin această abordare comply or explain. Eu sper ca ea să poată să reziste și voi, o voi susține și ceea ce spun aici și ceea ce fac aici este pentru că ieri am avut o conferință uh, pe tema aceasta de, cu consultări cu guvernul uh, danez care ne vorbeau despre legislația lor de raportare comply or explain pentru întreprinderi. La ei se folosește a patru ani succesiv și deja 98% din în întreprinderi fac acest lucru, au ales să raporteze, deși nu sunt obligate, pentru că, într-adevăr, legislația este foarte bună. Aceasta arată că acest tip de raportare poate să fie un lucru pozitiv pentru societate, pentru mediu, dar și pentru întreprinderi. Și aș vrea ca oamenii să fie încurajați să, a, să adere la acest sistem marile companii, de exemplu farmaceutice sau companiile din sănătate de produse medicale și așa mai departe, pentru care, despre care noi am mai vorbit de mult în această comisie, susțin și ele această abordare. Există foarte mulți membri ai comunității de afaceri care sunt de acord cu propunerea noastră. Și în final, Phil a mai spus câteva puncte importante în ceea ce privește domeniul de aplicabilitate și excluderea IMM-urilor. Sunt absolut de acord cu tine că trebuie excluse IMM-urile. Cred că trebuie să folosim lanțul de aprovizionare pentru a influența pozitiv companiile mai mici dar e vorba de o influență pozitivă și nu e vorba de o abordare bazată pe sancțiuni. Cred că companiile mari uh, sunt cele care au cele mai multe contracte, bineînțeles, și vor putea să încerce să își apere uh, businessul lor, de aceea trebuie să protejăm companiile mici și sper că ești de acord cu mine că va trebui să găsim o formulare adecvată pentru a spune acest lucru. Numai așa cred că putem să dăm o șansă IMM-urilor fără să le punem în dificultate în vreun fel. Sunt absolut de acord cu tine și în ceea ce privește suprareglementarea, cred că e foarte important să facem cum ai spus tu, pentru că vorbim despre raportarea integrată ca o mișcare mondială. În momentul de față e vorba de un raport de inițiativă care a fost adoptat de către 6.000 de companii la nivel mondial. Deci, în această directivă, comisarul Barnier nu a introdus un standard uh, european, ci e vorba de un indicator de performanță internațional. Ceea ce se spune este că la nivel național există standarde, la nivel internațional la fel și încercăm acum să le promovăm la nivel uh, global. Aceasta, cred eu, este abordarea cea mai corectă și de aceea vă susțin foarte mult în aceste abordări și pe dumneavoastră. Mulțumesc, președintele, mulțumesc, Richard. Avem un termen de depunere a amendamentelor 24 octombrie la ora 12 și vom putea discuta despre aceasta pe 5 noiembrie, iar pe 25 tot dezbatere, pe 26 noiembrie însă avem votul și avem Comisia Jurii, care este din păcate competentă de fond. Din păcate nouă ne-ar plăcea nouă să avem totul uh, la noi în grădiniță, dar cred că putem să ne bucurăm și așa și votul la plenară va veni și el în următorul uh, sesiune. Acum ne întoarcem la punctul 16, care de fapt ar fi punctul lui Elisabeth Morin-Chartier, dar uh, Ceaba Uri o să o reprezinte și îi dau cuvântul Ceaba. Te rog. Köszönöm szót, elnök úr Elizabeth elnézést kér, de Mulțumesc, domnule președinte. Elisabet își cere scuze. Trebuie să participe la reuniune în, importantă în circunscripția sa electorală, pe care nu o poate rata. Acest raport însă nu este foarte complicat. E vorba de regulamentul Consiliului 1083 din 2006, iar Jan Olbricht de la Comisia Regii, de la Comisia Regională, a întocmit acest raport E comisia, deci Comisia Regii este comisia competentă pe fond. În orice caz, ideea de bază este că Noi susținem acordarea unui ajutor uh, suplimentar în urma deciziei summitului european din iulie, decizie pe care au luat-o șefii de stat și de guverne. E vorba de o alocare financiară care vizează atenuarea efectelor crizei de acordarea unei, uh, unui ajutor pentru Franța 88 de milioane, pentru Spania 17 milioane de euro și pentru uh, Spania 18 de miliarde de euro. Pentru că rata șomajului din aceste țări este uh, mai mare decât uh, media europeană și șefii de stat și de guverne au considerat că Trebuie ca aceste țări să fie ajutate, având în vedere sacrificiile care au fost uh, au avut loc în aceste țări și um, tot ce au făcut uh, ele în contextul crizei. Elisabeth uh, e de acord pe chestiunile de fond cu afirmațiile din raportul Olbricht, nu dorește să aducă amendamente, modificări, pentru că e foarte important ca această măsură să intre în vigoare cât mai repede cu putință. Elisabeth Moran-Chartier susține raportul Comisiei Regii încă o dată fără niciun fel de completare sau de amendament. Dacă însă colegii doresc uh, să uh, îi transmită o modificare, o pot face până în 22 octombrie, în 7 noiembrie urmând să votăm în plenul uh, comisiei noastre. Acest calendar a fost deja confirmat, iată ce doream să vă spus. Sunt foarte curios să știu dacă Alessandro nu ne propune modificări sau uh, completări. Te rog, ai cuvântul. Da, <clears throat> justament. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, doresc să confirm faptul că socialiștii nu vor depune niciun amendament la proiectul de aviz pe care doamna Moran Chartier l-a pregătit. Trebuie ca măsura să intre în vigoare în 31 decembrie pentru ca banii să ajungă cât mai repede la persoanele vizate. Nu, nu depunem uh, amendamente. Eu Mulțumesc, dar cei care doresc să înainteze amendamente trebuie să țină seama, termenul este 22 octombrie, ora 12, amendamente doar în limba engleză, pentru că până atunci uh, nu există timpul de traducere. Poate că există și posibilitatea să nu înaintați amendamente. Pe 5 noiembrie analizăm amendamentele. Și după aceea ceaba, din nou, e cazul să-ți dau cuvântul pentru că este vorba de punctul 17, ar fi vorba despre colegul Coșa, este vorba despre politica de coeziune, strategia pentru transpunerea practică a programelor pentru perioada 2007-2013. Ai cuvântul. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Da, într-adevăr, domnul Adam Coșa nu poate participa la ședința de astăzi pentru că se află în străinătate toată săptămâna și m-a rugat să vă uh, transmit uh, ideile principale din proiectul său de aviz. E vorba de politica de coeziune a Uniunii, uh, Europene. Avem două rapoarte de etapă intermediare, cel de-al șaptelea și al optulea, Uh, raport de etapă care reprezintă baza acestei propuneri. Domnul uh, Adam Coșa consideră că aceste două rapoarte sunt foarte bune și consideră că Comisia ar trebui ca în al șaselea raport cu privire la coziunea economică să examineze impactul pe termen lung al uh, coeziunii tot mai mici între regiunile europene. Și aceasta pentru a reduce cât mai mult uh, disparitățile. De asemenea, trebuie să mai uh, subliniem faptul că există multe probleme, mai ales legate de abandonul școlar în rândul tinerilor, mult mai mare decât obiectivul uh, fixat de 10%, dar trebuie să găsim pe de altă parte o soluție viabilă la integrarea tinerilor pentru a le permite lor să uh, intre cât mai repede pe uh, piața muncii. Pentru că abandonul școlar, uh, o știm cu toții, duce la șomaj și la sărăcie. Situația este foarte gravă, l-am auzit uh, cu toții și pe uh, reprezentantul Comisiei Europene, uh, comisarul ne-a prezentat uh, o analiză în acest sens. Uh, Ă, tinerii care nu își termină studiile au tot mai multe probleme să intre pe piața muncii. Pe viitor se pare că această piață se va acutiza, deci ă, avem nevoie de, ă, deci trebuie să luăm măsuri cât mai urgente pentru a corecta această situație. Apoi se mai subliniază faptul că în anumite regiuni ocuparea e sub pragul de 60%, Uh, și uh, în țara mea situația este asemănătoare și există regiuni în anumite state membre în care rata de ocupare este foarte, foarte scăzută. Știm cu toții că în Europa uh, trebuie să lucrăm mai mult pentru a putea finanța cheltuielile publice pentru că aceasta este temelia modelului european, că vorbim de securitate socială, de învățământ, de sistemul de pensii și așa mai departe, trebuie ca ocuparea să fie mai ridicată pentru a uh, finanța cheltuielile publice. Raportul mai vorbește și despre așa numitul paradox urban. E vorba de regiuni, de orașe, de capitale uh, ale unor state membre în care populația este mai uh, săracă decât în alte, uh, în alte uh, regiuni din uh, statele membre respective. Deci în zonele periurbane, unde ar trebui să fie mai multă bogăție, în care uh, familiile ar trebui să aibă posibilitatea să aibă acces la uh, resurse superioare și așa mai departe, asistăm la acest fenomen al sărăciei urbane în care familiile monoparentale, familiile care au copii cu handicap, uh, pensionari uh, cu venituri modeste, sunt tot mai numeroși și în acest context, accesibilitatea, accesul concret fizic, dar și accesul la mijloacele moderne de comunicare reprezintă o problemă. Și în acest sens, domnul Adam Coșa vă atrage atenția asupra accesului. Trebuie să avem uh, indici ușor de comparat Uh, pentru a uh, avea o vedere de ansamblu cât mai clară asupra acestei sărăcii urbane. Domnul Coș așteaptă cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră și dorește să vă transmită că săptămâna viitoare va reveni la uh, Parlament și dorește să se pună de acord cu ceilalți în legătură cu amendamentele. Mulțumesc. Din partea grupurilor nu dorește nimeni să intervină. Din partea comisiei nu, se pare că nu e cazul. Ba da, vă rog. Um, brief comment from o o, un comentariu din partea DG Politici Regionale. Sunt Luis Dexter, suntem de acord cu poziția exprimată. Uh, am uh, remarcat uh, tot ce s-a spus despre acest raport cu numărul 6 care își propune să uh, corecteze uh, efectele sărăciei, să nu uităm totuși că criza nu s-a terminat și recesiunea și uh, rata sărăciei nu au fost chiar corect calculate. Nu cred că avem toate soluțiile în acest al șaselea raport, dar în legătură cu rapoartele următoare suntem nerăbdători să vedem cum regiunile și orașele, municipalitățile au suferit de pe urma crizei. Mulțumesc, știu că există o sportivă, Șauchet Extra, mi-am amintit de acest nume. Mulțumesc Mulțumesc, am încheiat dezbaterea 24 octombrie, ora 12, termenul limită de depunere a amendamentelor. Dezbaterea va avea loc pe 26 noiembrie în comisia noastră, iar uh, comisia regii votează în ianuarie, uh, iar în plen votăm în februarie. Acesta a fost punctul numărul o 17 de pe ordinea de zi. Punctul 18 este de asemenea un raport al colegului Coza, care nu poate să participe, dar Edith Bauer ne-a, uh, s-a oferit să îl uh, înlocuiască și ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Este vorba despre un proiect de aviz pe marginea raportului lui, lui Michel și ă, cred că ă, ne concentrăm ă, pe ceea ce putem face în viitor, astfel încât să putem monitoriza activitatea în acest domeniu și vorbim de fapt despre o jumătate dintre noi care susțin aceste documente, cealaltă jumătate care în ce privește drepturile fundamentale, despre libertate, despre alte drepturi, dar doar despre situații echitabile pentru cetățenii noștri și noi în trecut nu ne-am întâlnit cu un asemenea tip de document. Nu prea am știut cum să ne poziționăm, pentru că de fapt documentul uh, trece dincolo de cadrul pe care ar fi trebuit să îl uh, analizeze. Iar avizul lui Adam în legătură cu acest proiect de raport ar trebui să se concentreze pe modul în care drepturile fundamentale ar trebui să fie interpretate când este vorba despre uh, politicile de uh, ocupare a forței de muncă. Deci propunerea uh, este ca să avem o contribuție obiectivă în completarea raportului. Sunt de acord că ar fi foarte dificil Comisia noastră și Comisia competentă în fond ar trebui să rezolve această dilemă care eh, practic este introdusă prin eh, propunere, care este foarte greu de rezolvată, însă încurajez pe colegi să înainteze amendamente. Iar în amendamentele lor, înainte de toate, ar trebui să se concentreze pe probleme care sunt sociale și legate de ocuparea forței de muncă pentru că în principal, aceasta este sarcina noastră. Noi pe această tematică ar trebui să ne concentrăm. Mulțumesc foarte mult! <laughs> Az a nagy megtisztelésért, hogy megkérdezhetem a kollégától, hogy van-e valaki... Da. Întreb eu pe colegi dacă cineva uh, dorește să comenteze în legătură cu acest subiect. Poate comisia? <laughs> Please. Vă rog, aveți cuvântul. Nu uh, pot să vorbesc în numele grupului de lucru, spune domnul Sercas, pentru că nu cunoaștem documentul și uh, raportorul nostru din umbră încă lucrează la uh, exprimarea poziției noastre și la amendamente. Uh, dar uh, pot să confirm uh, modul în care ai prezentat lucrurile. A trebuit să ne concentrăm pe ceea ce uh, reprezintă drepturile sociale. Asta trebuie să fie în centrul atenției noastre și poate aici putem adăuga prin acest raport o valoare adăugată, având în vedere așteptările pe care cetățenii le au față de comisia noastră. Nu ar trebui să ne uh, risipim energia în alte probleme. Și cred că ar trebui să avem în vedere ceea ce de obicei este neglijat, și anume, când discuți despre drepturi fundamentale, te gândești la drepturile fundamentale ale individului. Dar eu cred că ar trebui să ne gândim și la drepturile colective, dreptul la grevă, dreptul la negocierea tarifară, contracte colective de muncă. Aceste aspecte care completează, de fapt, drepturile individului. Drepturile colective constituie o garanție pentru respectarea drepturilor individuale. Pentru noi, aceasta ar fi prima ocazie să ă, tratăm problema drepturilor colective. Ele până acum în documentele noastre nu au fost ă, apărate și de fapt este vorba de drepturile a milioane de oameni care pot în felul acesta să fie protejați. Dacă uh, nu ar exista decât drepturi individuale, din punct de vedere social, situația oamenilor ar fi mult mai nefericită. Deci, eu cred că grupul social-democrat va insista asupra acestor aspecte și va apăra amendamente de acest tip. Iar până când va reveni președintele nostru din nou în prezidiu, aș mai spune că și uh, uh, grupul PPE poate că ar fi interesat de punctul nostru de vedere și va uh, respecta poziția socialdemocraților, pentru că este o poziție liberală. Președintele, mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze. 24, ora 12, termenul limită de depunere a amendamentelor, după aceea pe 5 decembrie vom uh, discuta despre uh, acest domeniu și vom vota. Dar Edith Bauer are din nou ultimul, ultimul cuvânt. Asta se întâmplă și în grupul politic. Dacă îmi permiteți uh, o singură propoziție. Uh, textul proiectului uh, există pe site în uh, câteva limbi deja tradus, deci uh, raportorii din umbră îl vor găsi pe site-ul Comisiei. Okay. Mulțumesc. Și ultimul punct de pe ordinea de zi este punctul uh, cu numărul 22 și este vorba despre negocierile cu Consiliul privind fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane. Elmar Costello se ocupă de acest subiect și cred că și Alexandru Țărcas dorește să ne spună ceva foarte important. Ai cuvântul. Da, colega Costello a trebuit să plece și va trebui uh, să se deplaseze la aeroport, dar m-a informat în legătură cu negocierile care au avut loc în noaptea aceasta și în legătură cu deciziile Consiliului în legătură cu acest fond de ajutorare a categoriilor cele mai defavorizate. Rezultatele sunt foarte bune, aș spune și eu, ținând seama care sunt principalele obiective ale comisiei noastre. Deci, ă, pericolul care ar fi putut să planeze asupra noastră a dispărut, acest fond va continua să existe, care este atât de important pentru oameni care trăiesc sub pragul sărăciei. Și în legătură cu subiectele ă, cărora le acordam noi o atenție maximă, pot să spun că va exista un fel de mix între participarea tuturor statelor membre și o participare opțională, iar uh, ordinea de uh, mărimi ar putea să uh, fie mulțumitoare pentru toți membrii comisiei noastre. 3,5 miliarde vor fi puse la dispoziție de către toți, plus un miliard de contribuții voluntare. După aceea, Emma Costello ne spune că lucrurile progresează mulțumitor și, din punctul nostru de vedere, așa este, pentru că există și această abordare tip parteneriat. Poate că ar trebui să mai facem referire la uh, un aspect, poate în ședința următoare, Consiliul își dorește ca uh, domeniul de aplicare să fie extins și asupra altor activități. Noi avem aici odată alimentele și uh, uh nevoile materiale ale persoanelor defavorizate, dar uh, Uh, nu este posibil ca eventual Consiliul uh, într-o manieră indirectă să modifice domeniul de aplicare. Este vorba strict de persoanele defavorizate uh, care au nevoie de strictul necesar pentru viață. Și pentru că, din acest punct de vedere, lucrurile încă nu sunt foarte clare. Doamna Marcostello uh, ne va împărtăși opinia sa în ședința următoare. Mulțumesc foarte mult ambasadorului acestor vești bune. Deci, uh, vom avea o valoare adăugată pe plan european. Uh, cei mai defavorizați vor putea să aibă de câștigat. Ciobo, ai cuvântul. Cur Teljesen egyetértek azzal, amit Alejandro elmondott. Én magam is részt vettem tegnap a... a... Mulțumesc, am, am fost de acord cu tot ce a spus înainte. Ieri am participat la trilog și vreau să vă spun un lucru important, și anume că nu mai suntem mulți în sală, dar aș vrea să se spună în procesul verbal următoarele. E vorba de condiții de lucru care nu sunt acceptabile aici. Începem la 8 seara activitățile de trilog ieri seară și nu am putut uh, să dezbatem de fapt toate problemele din cauza unei lipse de timp. Suntem politicieni, adevărat, uh, suntem obișnuiți să lucrăm în astfel de condiții, dar uh, nu este deloc sănătos. Nimeni nu se revoltă de obicei, dar este inacceptabil la așa ceva să lucrăm în astfel de condiții. Au existat interpreți care erau de la 8 dimineața în sală, nu e posibil așa ceva să lucrăm în astfel de condiții. De altfel, ieri seară nici n-aveam interpretare, pentru că ni s-a spus că nu sunt destui interpreți. Eu, personal, nu am engleza ca limbă de lucru și pentru mine, de fapt, interpretarea ar fi fost esențială. Nu zic că n-am înțeles nimic din ce au spus colegii, dar asta a fost situația. Sunt de acord cu ce a spus uh, oratorul dinaintea mea. Ceea ce este cam deranjant este că condițiile compromisului de la Consiliu este să se extindă activitățile acestui fond și nu este vorba aici de cei mai defavorizați, iar în ceea ce privește produsele alimentare, e vorba și de includerea socială. și aceasta într-un, într-o înțelegere mai largă a conceptului. Deci țările care erau împotriva unei participări obligatorii, acum sunt pe cale sunt deci pot participa chiar dacă nu este obligatoriu. Pe de altă parte, trebuie să procedeze în conformitate cu regulile acestui fond. Deci e o chestiune pe care nu putem să o considerăm normală. Ar trebui să găsim o soluție cât mai repede, pentru că noi ne dorim ca acest fond să fie un instrument pentru cei mai defavorizați. Având în vedere că celălalt instrument ar trebui să dispară începând cu 31 decembrie. Deci ar trebui în uh, cadrul trilogurilor următoare să mai discutăm despre acest lucru. Da, mulțumesc. Este clar că la uh, scopul trebuie să fie ajutorarea celor mai defavorizați și nu trebuie să schimbăm acest obiectiv. Bun, aproape că am terminat, spune președintele. Acum vreau să vă atrag atenția că la diverse nu mai există alte intervenții. Următoarea reuniune are loc pe 5 noiembrie uh, de la 15 la 18.30. Aproape că am terminat la fix ceea ce arată disciplina deputaților. Vreau să mulțumesc foarte mult uh, multor uh, celor mulți interpreți care ne-au ajutat și noi vă mulțumim foarte mult că ne-ați ascultat și vă urăm o zi bună, spune președintele.